Dear colleagues, welcome. Dragi colegi, bine ați venit. Aș dori să adoptăm ordinea de zi. Mulțumesc. Am un foarte, o foarte scurtă comunicare, corigându corrigendum la directiva privind serviciile de plată. V-a fost trimis în data de 9 martie. Nu am primit niciun fel de observație. În lipsa oricărei obiecții, aș propune să trimitem acest text uh, plenarei în temeiul uh, articolului 231, aliniatul 3 din regulamentul de procedură. Și acum permiteți-mi să îi spun bun venit lui Daniel Nui, președintele Consiliului de Supraveghere a BCE, în contextul uh, mecanismului unic de supraveghere, avem o audiere publică pentru prezentarea raportului anual privind MUS acest uh, raport acoperă și activitățile de supraveghere a DC în anul 2017. Din fericire, situația este actualizată până la ultima decizie luată, foarte relevantă și pe care deja am discutat-o. Anul 2017 fost anul în care a funcționat uh, în totalitate pentru prima dată mecanismul unic de supraveghere și așteptăm cu nerăbdare să auzim din partea uh, da, din partea lui Daniel Nui, care sunt uh, progresele înregistrate, care sunt prioritățile stabilite și care sunt ultimele evoluții din sectorul bancar. După cum prea bine știți, Parlamentul și-a adoptat rezoluția privind raportul uh, anual referitor la Uniunea Bancară, în data de 1 martie, am prezentat poziția Parlamentului European privind uh, chestiunile de supraveghere a sectorului bancar. Un subiect de importanță este problema NPL-urilor, a creditelor neperformante. Știți foarte bine că mecanismul unic de supraveghere a publicat versiunea finală a unui, a unui document cu și ziua următoare Comisia Europeană a făcut public un pachet privind aceste credite neperformante. Sunt sigur că în uh, revizuirea uh, actului adițional Daniel Nui se va, se va referi și la preocupările exprimate de Parlamentul European privind dimensiunea suplimentară de care ar trebui să țină seama acest act eh, adițional. Știți că există și o versiune de o altă versiune a acestui eh, document, modificări care se referă la natura neautomată a adendumului. Salutăm aceste modificări Parlamentul European încă nu a ajuns la o evaluare completă din punct de vedere juridic. Serviciul nostru, nostru juridic lucrează la această, la această evaluare juridică, însă cred că este un lucru pozitiv publicarea unui mecanism neautomat privind uh, toate aceste elemente și axarea pe un dialog care să țină seama de situația specifică a fiecărei bănci în, uh, bănci în parte. Și anunțarea, acest anunț este un lucru foarte bun. Acum însă se pare că există anumite diferențe între așteptările de supraveghere și propunerea Comisiei de la pilonul 1 de cadrul de supraveghere uh, macroprudențială, și cred că pe parcursul acestei audieri vom avea ocazia să discutăm acest aspect. În momentul în care mecanismul de protecție din pilonul 1 va fi uh, finalizat, pentru că acum nu avem decât o propunere pentru acest mecanism de protecție, atunci putem să vedem uh, dacă există o liniere cu cadrul legislativ actual. Fără a afecta nici cum uh, prerogativele și obligațiile de, de supraveghere din uh, pilonul 2 și posibilitatea includerii unor cerințe prudențiale uh, suplimentare. Însă pentru acest lucru, cred că avem nevoie de așteptare cu caracter general, cu un calendar specific, cu un nucleu bine precizat, tocmai pentru a evita o confuzie în rândul uh, băncilor vis-a-vis -vis de care ar trebui să fie respectată. Cea din pilonul întâi, cea din pilonul al doi, chiar dacă există în continuare mici, dar relevante diferențe între cele două căi de urmat. Și o să încercăm să lucrăm la noua propunere legislativă, să o adoptăm cât mai repede posibil astfel încât să avem o normă clară și stabilă de respectat pentru bănci, ținând seama în același timp că discutăm de un pachet care conține o serie de măsuri care, după cum a precizat și Comisia Europeană, sunt reciproc necesare pentru a rezolva diferite probleme. Trebuie să discutăm și alte chestiuni, problema băncii din uh, Letonia și uh, conflictul de interese care există între directiva privind uh, Uh, combaterea spălării de bani și, de exemplu, cadrul uh, legal privind solvabilitatea. Sunt sigur că Daniel nu se va uh, referi la toate aceste chestiuni și vă dau cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Bună ziua, domnule președinte, stimați membrii Parlamentului European. Este o plăcere să iau cuvântul în fața dumneavoastră astăzi pentru a vă prezenta raportul anual mm, pe anul 2017 la fel ca și în anii trecuți, o să vă prezint o privire de ansamblu a activităților proiectare pe anul 2017, o să vă prezint ce am făcut în ceea ce privește creditele neperformante, um, modelul uh, TRIM, Brexit, revizuirea tematică pentru instituțiile mai puțin importante din punct de vedere sistemic. Și în concluzie o să mă refer la um, pașii considerați de mine necesari pentru a consolida și mai mult, mult banca uh, bancară o, o, o să încep cu o privire de ansamblu a ultimelor evoluții uh, bancare. Anul 2017 a fost marcat de îmbunătățirea mediului uh, economic și de îmbunătățire a uh, bilanțului băncilor. Rata de acoperire a fondurilor lichide a crescut de la 13,17% la 14,3% peste un an. S-au făcut eforturi pentru a reduce și mai mult lucrul uh, ponderea creditelor neperformante uh, de la 6,2% la ceva mai mult de 5% într-un an. Profitabilitatea băncilor s-a îmbunătățit în anul 2017. În primele 9 luni am văzut că s-a uh, reajuns la profituri operative. Marja netă a dobânzilor, de asemenea, s-a îmbunătățit, ceea ce a dus la profituri uh, mai mari uh, în funcție de propriul capital. S-a ajuns la 7% în comparație cu mai mult de 4% în anul 2016, ceea ce înseamnă că se apropie de situația băncilor din Statele Unite ale Americii. Cu toate acestea, Trebuie să înțelegem că există diferențe majore între diferite bănci. În anul 2017 s-a pentru prima dată s-au declarat trei din băncile supraveghete ca regăsindu-se într-o situație de criză sau în prag de criză. Însă am reușit să gestionăm mai bine aceste crize. Și acum o să vă spun câteva cuvinte privind creditele neperformante. Știți că să rezolvăm problema acestor credite este o proiectată pentru noi și avem abordate pe trei axe. În primul, în primul rând, o orientări generale pentru bănci despre cum să trateze asemenea credite neperformante, prin care cerem băncilor să pună în aplicare strategii ambițioase, dar credibile pentru a rezolva aceste credite neperformante, care pleacă de la proprii planuri de reducere a numărului acestor credite. Al doilea element este dialogul de supraveghere, în care echipele comune de supraveghere urmăresc îndeaproape strategiile aplicate de bănci privind reducerea acestor credite neperformante. Și eforturile noastre au dat deja uh, fructe uh, uh importante. În ultimii doi ani deja se, înregi- se uh, înregistrase reducerea volumului de proiecte neperformante cu aproximativ 2 miliarde de euro, însă este o problemă de importanță majoră într-o serie de state membre. Este o situație care inhibă noi activități de creditare și astfel nu putem, uh, statele respective nu pot să profite de potențialul maxim al creșterii economice din zona euro. Al treilea element se referă la un act adițional publicat în data de 15 martie 2017 în urma consultări publice între lunile octombrie și decembrie. Actul adițional precizează în interesul transparenței așteptările de supraveghere pentru uh, rezolvarea viitoare, viitoare tra, tratamentul viitoarelor uh, posibile credite neperformante. Am revizuit cu mare atenție actul adițional în urma, în urma răspunsurilor pe care le-am primit la consultarea publică și uh, am ținut cont, de exemplu, de preocupările juridice menționate de Parlamentul European cu ocazia audierii din uh, noiembrie 2017. În acest context, salutăm propunerea legislativă a Comisiei privind introducerea unor mecanisme de protecție uh, legislativă care să rezolve apariția unor noi credite neperformante. BCE și Comisia Europeană au lucrat îndeaproape la propunerea pentru noul act adițional. Sunt inițiative uh, complementară și împreună susțin uh, aceste eforturi de a rezolva uh, pe viitor problema creditorilor neperformante. Proiectul TRIM, de care ne ocupăm împreună cu autoritățile competente naționale până în 2019, progresează respectând graficul am lansat aproximativ 93 de investigații TRIM în anul 2017 și între timp primele rezultate ale acestui proiect au devenit uh, disponibile. Cazuri de neconformitate a cadrului de reglementare, când vine vorba de chestiuni cum ar fi guvernanța model sau uh, valorificarea modelelor respectate, au fost deja abordate prin decizii de supraveghere. În ceea ce privește pregătirile, pregătirile în vederea Brexitului, BCE monitorizează aproape planurile de transfer, de relocare a băncilor. Am văzut că o serie de bănci deja au luat decizii privind Brexitul și încep să își transfere anumite activități în zona euro. Lucrăm de asemenea la pozițiile, de politi- uh, pozițiile politice care să garanteze ca băncile să, se, să fie bine pregătite și din punctul de vedere al, guvern, al structurilor de guvernanță pentru a face față uh, Brexitului. Am uh, comunicat uh, care este timpul necesar mm, autorităților de supraveghere pentru a procesa cererile depuse de bănci care doresc să își transfere activitățile în zona euro și care sau care au nevoie de autorizație pentru activitățile extinse după Brexit. BCE și autoritățile de supraveghere naționale preconizează că vor, uh, că vor primi cererea de autorizare cât mai repede Uh, posibil sau cel mai târziu până în al doilea uh, trimestru al anului 2018, pentru că dacă nu, nu putem să garanta nu putem uh, garanta adoptarea acestor autorizații sau finalizarea procesului de autorizare până în aprilie 2019. În ce privește revizuirea tematică, aceasta este un important instrument de supraveghere pentru a găsi un, răs, un răspuns comun de supraveghere, ținând seama de, țin seama de importanța noilor standarde de contabilitate IFRS 9, aceasta a devenit o, acesta a devenit o prioritate și pentru Banca Centrală Europeană, care a evaluat printre, alte, printre altele și mod, gradul în care diferitele instituții sunt în stare să pună în aplicare nou standard de contabilitate pentru a vedea care este impactul asupra cifrelor macroprudențiale, țin, în seama de diferențele din punctul de vedere a profitabilității băncilor, supraveghe, supravegherea BCE a încercat să înțeleagă activitățile băncilor și impactul acestea asupra profitului uh, potențial. Am încercat să vedem dacă există un impact al modelelor diferite de afaceri a băncilor asupra acestui profit. Și dacă există diferențe, o să cerem măsuri specifice fiecarei bănci în parte. În plus, BCE a evaluat în, în profunzime capacitatea băncilor de a raporta, de exemplu, activitățile contabile. Rezultatele au fost transmise băncilor respective prin dialogul referitor la supraveghere. în ceea ce privește instituțiile cu o importanță mai redusă. BCE lucrează îndeaproape cu autoritățile competente naționale pentru a urmări evoluțiile în acest sector, mai ales când vine vorba de instituții care se confruntă cu o deteriorare a situațiilor finan- uh, financiare. Obiectivul nostru este de a avea activitatea de supraveghere corespondentă gradului de importanță a acestor instituții. Standardele comune de supraveghere adoptate în trecut au fost puse în aplicare atunci când vine vorba de autorizarea unor noi uh, instituții, de exemplu, care folosesc uh, tehnologii fintech. Am adoptat de asemenea metodologii uh, uh, comune și opțiunile naționale specifice pentru aceste instituții mai puțin uh, Uh, importantă. Pentru anul 2018 avem patru priorități, trei preluate din anul 2017. În primul rând, modelele de afaceri privind vectorii de profitabilitate pentru bănci rămân important, importante. În al doilea rând, riscul de credit este o prioritate și ne vom axa în continuare asupra creditelor neperformante și vom evalua concentrările de expunere la risc, mai ales când vine vorba de sectorul imobiliar. Apoi, în al treilea rând, uh, gestionarea riscului. Vom continua cu evaluarea modelului TRIM și supravegherea BC, mecanismul de, de supraveghere a BC, va, con, va continua să ceară uh, băncilor redactarea planurilor interne privind uh, fondurile proprii necesare. Și apoi, dimensiunea uh, referitoare la o multitudine de riscuri Uh, testele de rezistență pe care trebuie să le treacă băncile înaintea uh, Brexitului. Este a patra uh, prioritate. În concluzie, Uniunea Bancară trebuie să fie o adevărată uniune și să, de, și să nu existe o fărmițare de reglementare la nivel național. În acest moment, Uh, fluxurile de capital nu sunt libere în Uniunea Europeană datorită unor bariere de reglementare, uh, ținând seama de diferite derogări, cum ar fi uh, reguli diferite privind expunerea la risc. Pentru a consolida și mai mult alinierea reglementării, ar trebui să recurgem mai mult la regulamente și mai puțin la directive. Banca Centrală Europeană, Banca Centrală Europeană în continuare în activitatea ei de supraveghere trebuie să recurgă la prea multe cadre și legi uh, naționale. În fine, trebuie să ne axăm și pe uh, aplicarea uh, recomandărilor Comitetului de Supraveghere Bancară Basel III din acest punct de vedere, nu ar trebui să recurgem la pretexte pentru a Uh, întârzia implementarea cadrului Basel 3. Registrele de tranzacții sunt foarte importante și și ele ar trebui să fie acoperite de acest cadru de reglementare. Armonizarea de reglementare trebuie să fie însoțită de definitivarea structurii generale cu uh, fondul uh, unic de rezoluție, ca un fond de rezervă, un mecanism de, de, de protecție, pe lângă o bună funcționare a EDIS. În octombrie 2017, Comisia Europeană a făcut publice publicări de a alinea activitățile de investiții a marilor uh, instituții financiare cu cele bancare. Este o chestiune tot mai relevantă în lumina Brexitului, pentru că mari companii financiare cu activități transfrontaliere presupun niște riscuri care trebuie să fie tratate pe plan european. Și BCE va susține orice propuneri care garantează că regulile macroprudențiale sunt aplicate în mod coerent într-un context uh, transfrontalier și uh, acoperă în același fel instituțiile bancare cu alte instituții financiare de uh, importanță sistemică. Există și un alt domeniu unde eu cred că avem nevoie de abordare europeană, combaterea spălării de bani. Din acest punct de vedere, uh, Armonizarea ar trebui să fie um, armonizată și nu cred că mecanismul de supraveghere ar trebui să se ocupe și de acest uh, domeniu. Poate ar trebui să creăm o instituție specială care să se ocupe de acest subiect al combaterii spălării de bani și acum aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Mulțumesc, Brian Hayes. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați revenit la Econ, doamnă Nui în numele Mecanismului Unic de Supraveghere. Și vă mulțumesc pentru ceea ce a spus în legătură cu uh, combaterea spălării de bani. Aș reveni la problema creditelor neperformante dintr-o perspectivă irlandeză. Sunt uh, de acord că s-au înregistrat uh, progrese pentru reducerea numărului acestor credite, ceea ce este util pentru a reporni activitățile de creditare care va avea o repercursiune pozitivă asupra activității uh, economice. Însă, știți ce s-a întâmplat în Irlanda? În acest moment, uh, ipoteci uh, împărțite sunt considerate a fi credite ne- neperformante. Și am înțeles că instituția dumneavoastră în ultimele 12 luni a examinat această chestiune dacă nu cumva aceste, aceste ipoteci nu ar putea să fie considerate ca fiind totuși credite care nu sunt neperformante și mă întreb de ce a durat atât de mult timp acest proces de evaluare a situației și de ce nu s-a ajuns la o decizie. În al doilea rând, care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de următoarea problemă? Guvernul irland- irlandez ar putea să oferă o protecție mai mare titularilor de ipoteci, poate este o chestiune care este relevantă, mai relevantă pentru anumite state membre. Președintele BCE era de curând a dat impresia că statele membre ar putea să oferă un grad mai mare de protecție titularilor de, de ipoteci. Acum, ultima uh, întrebare. Acțiunile de supraveghere din partea MS și BC există o renegociere a activităților de supraveghere și strategiile uh, de supraveghere care sunt purtate cu uh, băncile în mod direct. Uh, indeed, uh, we have been... Uh... Mulțumim. Într-adevăr, am analizat uh, această problemă a ipotecilor fragmentate. Poate ar trebui să explic despre ce e vorba. E vorba de produse în valoare de 4... care se presupune că ar trebui să dea niște rezultate destul de bune pentru titulari. Deci există o parte a ipotecii care este o parte de junior care uh, nu va fi plătită sau totul depinde de fapt de aranjamentele juridice. E de fapt un sistem destul de complicat, deoarece părțile junioare sunt foarte diferite între ele. Unele sunt complet uh, anulate, altele pot fi anulate, dar în funcție de anumite condiții juridice. Alte părți junioare pot fi reintegrate treptat în partea um, senioară atunci când uh, uh, rezultatele sunt bune, deci altele uh, sunt reintegrate atunci când partea senioară începe să dea rezultate și performanțe mai bune. Deci sunt uh, o categorie, aceasta este o categorie de produse financiare foarte complicate. Deci noi am uh, oferit uh, orientare financiară. E clar că nu e ușor când te gândești că sunt implicate 19 țări, nu e așa de ușor să prevezi tot ce se întâmplă și să reacționezi la timp. Noi am așteptat uh, această orientare din partea um, autorității bancare europene și am spus că dacă partea senioară oferă rezultate, e performantă și dacă se întrunesc anumite condiții și dacă ambele cele două părți sunt complet separate, atunci partea șunioară uh, nu mai poate fi uh, anulată. Din punct de vedere contractual, nu există obligație de replată din partea retailerului atâta timp cât uh, creditul nu a fost plătit integral. Trebuie îndeplinite și anumite criterii de durabilitate și să nu uităm că sunt uh, ipoteci vândute cu amănuntul. Uh, corporațiile de multe ori au abordarea um, creditorului. Mă scuzați că intru în aceste detalii atât de tehnice, însă e vorba de o categorie foarte tehnică de produse. Deci, anumite conduții logice, dacă produsul respectiv e performant, deci poate fi considerat ca atare. Acum, să nu uităm că guvernele naționale sunt cele da- care vor hotărâ sau nu să ajute pe cei care vând cu amănuntul uh, pentru a recupera banii de pe aceste ipoteci. Eu știu că există anumite guverne care cons- consideră um, luarea de astfel de acțiuni sociale. Dar nu e vorba de asistență de stat pentru bănci, aici e vorba de acțiuni sociale. Mulțumim, Pervaș Berez. Um, madame Nui, euh, sur le, le cas BLV, euh, manifestement, on va en tirer des... În cazul BLV, am tras niște învățăminte ca legiuitor european. Deci ne-am dat seama că e clar nu avem un cadru uh, satisfăcător în ceea ce privește spălarea de bani. Și aș reveni și asupra falimentului. Deși nu ține strict de competența dumneavoastră, dumneavoastră puteți da sugestii legiuitorilor, uh, tocmai așa cum am făcut-o în urmă cu câteva luni, când am discutat împreună despre creditele neperformante. Și o a doua întrebare. Eu sunt uh, coraportoare. Ceea ce privește autoritățile de supraveghere și uh, autoritatea bancară europeană și modul în care, practic, uh, relațiile între cele două sunt, uh, sunt stabilite. Uh, Agenția Europeană de, de Supraveghere Bancară și are sediu în altă parte, de destul de departe de IOPA. În ceea ce privește convergența și contribuțiile pentru a stabiliza piața fărmăceară, să nu uităm că asta este obiectivul nostru. Deci acum, cum credeți că se vor articula cele două ceea ce propune Comisia Europeană în legătură cu SMB, credeți că este suficient? Deci chiar dacă nu e asta, practic, principala mea preocupare. Și un alt element. Ce se întâmplă cu relația dintre cei care se ocupă de reglementarea contabilă Uh, Autoritatea Bancară Europeană pe de-o parte și mecanismul unic de supraveghere. Deci care este legătura între ele? Nu credeți că am avea nevoie de un dialog în amonte ceea ce privește elaborarea reglementării contabile? question. Uh, je vais, uh, I will go on in English if you don't, if you don't mind uh, to have uh, more people uh, understanding. Voi vorbi în limba engleză să mă înțeleagă mult mai multe persoane. În ceea ce privește lichidarea, falimentarea acestei bănci, am fost surprins să vedem că această bancă a fost declarată ca falimentară către mecanismul unic de supraveghere, dar nu s-a trecut prin toată procedura de rezoluție. De la, nive- la nivel național, această bancă nu a putut fi lichidată nici în Letonia, nici în Luxemburg. În această situație, lichidarea băncii ar fi trebuit să se facă în funcție de um, legislația națională de lichidare a băncilor, așa cum s-a întâmplat cu Banca Vicencio Veneto din uh, Italia. Însă acest lucru nu este stabilit explicit nici în regulamentul rezoluție unică, un mecanism unic de rezoluție. Toți avocații, toți juriștii au spus că, nerecunoscând acest lucru, țările membre nu permit uh, ca ca BRD să aibă practic impactul uh, de plin în ceea ce privește mecanismul unic de supraveghere. Deci judecătorii naționali uh, trebuie să stabilească în funcție de legislația națională ce criterii uh, duc la uh, faliment. Și par să nu fie convinși de ceea ce este practic implicit într-o rezoluție europeană. Deci în uh, regulamentul european trebuie să se expliciteze clar că în situația uh, lichidării unei bănci, dacă nu este soluționat prin mecanismul unic de supraveghere, trebuie să se facă prin um, mijloacele naționale. Juriștii mei îmi spui că articolul 32 din BRD este articolul cel mai bun ca temei juridic. Însă rămâne de văzut care ar fi procedura cea mai corectă. În orice caz, trebuie luate și acțiuni la nivel național pentru a avea criterii suplimentare de lichidare a băncilor, această categorie limitată, instituții financiare. Acum, rolul, um, legătura între Autoritatea Bancară Europeană și Mecanismul Unic de Supraveghere. EBA ar fi putut să fie un supraveghe, supraveghetor european, însă asta nu s-a întâmplat. Deci nu este autoritatea de supraveghere în zona euro. Când am discutat cu ABE, deci ei au spus clar că au un rol de reglementare care e foarte important pentru noi, mai ales pentru că avem de-a face cu 19 cadre diferite, cadre naționale, deci e bine să ai Agenția Bancară Europeană care să oferă mai multă consecvență, însă, în ceea ce privește activitatea de supraveghere, aceasta este clar uh, limitată. Avem uh, testele de rezistență, acestea sunt uh, instrumentele tradiționale pe care le-am avut și la care um, am recurs ABE pentru a face aceste teste. Noi am sprijinit acum propunerea făcută de Banca Centrală Europeană Credem că e logic să avem sprijinul pentru ca uh, autoritatea de supraveghere să fie cer să fie deci situată cât, cât mai aproape. cum în ceea ce privește reglementarea contabilă. Orice fel de coordonare e bună, bineînțeles, în acest domeniu. Și ca să fiu sinceră, am avut niște discuții foarte bune cu auditorii statutari de la băncile pe care le supraveghem, deci băncile obișnuite pe care le supraveghem o, o dată sau de două ori pe an. Deci am avut aceste schimburi și am discutat și cu asociațiile europene ale auditorilor pentru a ne face cunoscut punctul nostru de vedere. Însă, în orice caz, facem part, deci participăm la acest uh, dialog și ceea ce privește Autoritatea Bancară Europeană. Hugh Sander Lunes. Mulțumim, domnul Luns. Uh, thank you, Madame Nui, for... Mulțumesc, doamnă Nui, pentru prezența dumneavoastră aici. Ați spus că e nevoie de regulamentul privind rezoluția bancară și ați reacționat uh, concret și la întrebarea doamnei Beres. Ați făcut și o propunere concretă în ceea ce privește BRD. Oricum, eu aștept întotdeauna opinia experților în acest domeniu, mai ales în domeniul reducerii de riscuri. Acum două săptămâni Comisia a venit cu o propunere de uh, reglementare a, um, a pentru privind cerințele de capital. E clar că avem o mare problemă legată de volumul imens de credite neperformante existente. Acum, vă mulțumește activitatea comisiei, la asta vă așteptați ca propuneri din partea lor sau dacă ați fi putut dumneavoastră să alegeți cum ați fi abordat problema. Credeți mai ales că prin această propunere Comisia contribuie suficient la reducerea riscurilor? Deci, ca să fim sinceri, am avut foarte multe propuneri, însă mă întreb în continuare dacă nu cumva ai nevoie de mai mult. Dacă ne uităm uh, la așa numitul backstop prudențial din pilonul 1, dacă vedem și ce se propune în directivă în ceea ce privește recuperarea accelerată a creditelor. Dacă ne uităm de asemenea și la planurile de gestionare a companiilor care gestionează active. Deci eu mă întreb dacă într-adevăr ceea ce facem e suficient sau nu. Doamna Nui, în ceea ce privește reglementare adițională. În sfârșit s-a încheiat regulamentul Basel 3 și clar trebuie pus în practică. În ceea ce vește reglementarea, uh, reglementarea uh, revizuirea, mă scuzați, reglementarea listelor de tranzacții, uh, în curs. Ați menționat faptul că e important ca băncile să poată fi lichidate atunci când se vede clar că există un eșec clar. ABLV ar fi trebuit să fie lichidată, să nu fi avut o problemă de stabilitate financiară aici, să nu avem situația aceasta uh, de bancă care practic e în pragul falimentului, dar nu e lichidată. cu o procedură de autolichidare care nu e ceva mulțumitor, deci o lichidare cu judecători e procedura pe care ne-am dorit eu. După cum mi-ați sugerat, eu m-aș fi, mi-aș fi dorit ca și un membru din uh, mecanismul unic de supraveghere să fie și în uh, acest uh, CERS. E clar că există o serie de instituții care nu ne cred când le spunem că noi cooperăm pe deplin cu uh, CERS și că le punem la dispoziție toate informațiile. Și ar fi cel mai bine ca și un membru de la noi să fie membru la noi. Deci pentru ca informațiile să fie schimbate mult mai ușor. Cred că ar fi ușor de făcut asta. În ceea ce privește reducerea riscurilor, Deja s-au făcut multe în acest domeniu, e o muncă în curs în ceea ce privește creditele neperformate și asta ne ajută. După părerea mea, solidaritatea pentru a încheia uniunea bancară trebuie să meargă mână în mână cu reducerea riscurilor. Deci sunt practic uh, talerele aceleași balanțe. Ceea ce e important, din punctul meu de vedere și la fel de important ca reducerea riscului, e actuala fragmentare a cadrului uh, legislativ din Uniunea Europeană. Deci avem nevoie de o reglementare mult mai armonizată, să existe mai puține opțiuni naționale, să existe mai multe regulamente decât directive în acest domeniu. Și această situație legată de lichidare o, cauz, e o situație creată de fragmentarea legislativă. E un adevărat impediment uh, care ne împiedică să profităm de pe urma tuturor uh, sinergiilor existente în Uniunea Bancară. Nu doar faptul că lipsește pilonul 3 grav, ci și fragmentarea e de asemenea un factor foarte agravant. Mulțumim, Ramon Tremosa. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnă Nui, bun venit din nou în Parlamentul European. Am două întrebări. În ceea ce privește reforma MIFID, în unele state membre există îngrojorări legate de concentrarea pe piața băncilor mari și a marilor gestionari de active. Și asta deoarece au crescut costurile din motive de transparență și de răspundere mici, micile bănci, mici gestionari de active. Deci cum ar putea împiedica asta? Așa cum, referitor la creditele neperformante, mă tem că unele state nu vreau să reducă volumul de credite neperformante. Bineînțeles că este inițiative din partea Comisiei, cum ar fi uh, piața secundară sau alte mecanisme, acel blueprint, însă eu mă tem că nu stârpim de la rădăcină acest fenomen și anume proasta implementare a, a directivei cu privire la, păr, la plăți. Cresc dobânzile dacă, de pildă, un IMM uh, solvabil nu e plătit la timp de guverne sau de multinaționale, apare din nou un nou val de uh, credite neperformante. Deci, ce trebuie făcut? Ce credeți că trebuie făcut? Cred că concentrarea uh, pieței în domeniul bancar depinde de țări. Uneori sunt bănci mici uh, sau mijlocii care dispar din cauza unor uh, crize precedente. Asta s-a întâmplat. Însă, dacă considerăm SSM ca pe o jurisdicție unică și ar trebui să o facem din ce în ce mai mult, mai ales când va fi încheiată Uniunea Bancară cu cel de-al treilea pilon, atunci acest nivel de concentrare este mai puțin uh, pregnant, pentru că există în continuare uh, țări în care sunt multe bănci mici și mijlocii. Bineînțeles, diversitatea este un avantaj. Avem nevoie de bănci mici, mijlocii, mari, trebuie să avem uh, diferite tipuri de bănci, uh, cooperative de dezvoltare și așa mai departe. Cred că diversitatea este reprezentată. În ceea ce privește pe gestionarii de active, din punct de vedere industrial, se pare că mărimea este utilă pentru a oferi uh, uh, prețuri competitive. Este nevoie de o oarecare mărime pentru a fi uh, eficient și uh, competitiv în uh, furnizarea de astfel de servicii. Tocmai de aceea nu sunt foarte optimistă în ceea ce privește um, faptul că gestionarea activelor va rămâne în afara acestui val de concentrare. Uh, în ceea ce privește mm, creditele neperformante, avem o serie de instrumente pentru a le aborda. astfel încât băncile să poată face mm, performante aceste credite. Asta s-a întâmplat în Irlanda. S-a creat un nou produs care folosește ce pot uh, replăti uh, debitorii, iar restul se restructurează, se vinde, sunt tot felul de soluții posibile în funcție de caracteristicile produselor. Fie că este vorba de, um, de produse cu amănuntul sau nu, rezidente sau nu. Acum avem acest adendum pentru a evita acumularea unor expuneri uh, de performanță. Băncile trebuie să se asigure că acordă credite performante, sigure și important acest lucru. Știm că tocmai în condiții economice benigne se fac creditele neperformante, nu în timp de criză, când toată lumea este, dă dovadă de reticență la risc. Deci trebuie să acționăm în mod preventiv. În ceea ce privește IMM-urile solvabile, bineînțeles, este esențial ca ele să fie plătite de clienții săi, inclusiv uh, autorități publice, în timp util. Sau trebuie să găsească căi, produse bancare, practic, disponibile la un preț rezonabil și care să nu creeze uh, noi expuneri neperformante. Pentru că, bineînțeles, expunerile neperformante sunt o problemă pentru bănci, dar și pentru IMM-uri. Dacă sunt într-o situație în care nu-și pot replăti un credit, nu pot primi credite noi, atât de necesare pentru dezvoltarea lor. Deci ar trebui să existe o cultură de rambursare a creditelor, ar trebui să existe pe lângă cadrul juridic procede, proceduri, mă scuzați, rapide uh, în afara instanțelor care să permită rezolvarea acestor, uh, acestor uh, situații. Mulțumesc, Sven Gigold. Mulțumesc. Doamne Nui, în ultimele săptămâni și luni am văzut o serie întreagă de cazuri de criminalitate financiară în uh, Uniunea Bancară, în Malta, uh, directorul, CEO-ul uh, băncii Pilatus și-a pierdut dreptul uh, uh, de a acționa în banca sa, dar numai după un proces intentat uh, de americani, în ciuda uh, Um, avertizărilor Parlamentului. Am văzut o filială Danske Bank uh, care a avut probleme în Letonia, în Estonia, cea de-a doua, cea mai mare bancă, sub supravegherea dumneavoastră, a fost descrisă de uh, trezoreria americană după cum urmează. Majoritatea clienților acestor bănci sunt companii fantomă cu risc ridicat înregistrate în afara Letoniei. Uh, a, uh, gestio, uh, managementul ABLV încearcă să obstrucționeze respectarea regulilor. Doi directori au folosit mita pentru a influența funcționari letoni când au simțit că le este amenințat, le sunt amenințate afacerile. Și nu în ultimul rând, 90% din clienții ABLV sunt de risc ridicat conform metodologiei de măsurare a riscului tocmai al acestei bănci și sunt uh, companii uh, fantomă înregistrate în jurisdicții mm, secretoase, să spunem așa. Doamne, noi avem nevoie de Statele Unite ca supraveghetor uh, în Uniunea Europeană? Uh, supraveghetor bancar, dumneavoastră ați solicitat uh, sub, uh, instituții suplimentare în AMLD și noi am fost de acord, dar puteți să ne asigurați, să ne garantați că veți folosi toate mijloacele care vă stau la dispoziție în momentul actual pentru a combate criminalitatea financiară în Uniunea Europeană? Ce fel de instrumente vă angajați să folosiți pentru a contribui la lupta împotriva spălării banilor și a criminalității financiare? Sure. Mulțumesc. După cum știți, regulamentul SSM conține decizia Consiliului de a nu da uh, supravegherea și aplicarea uh, legislației antispălarea banilor BC. Dar există anumite uh, acțiuni care se suprapun de exemplu, retragerea licenței bancare. Acestea fiind uh, spuse, determinarea încălcării legislației AML nu trebuie să fie făcută de BCE. Numai când au fost stabilite astăzi astfel de încălcări, BCE-ul poate să considere ca atare aceste fapte și să folosească încălcările uh, Uh, ale directivei privind spălarea banilor, de exemplu, pentru retragerea licenței, conform pilonului 2. Însă, aceste măsuri sunt de magnitudine limitată. Instrumentele de supraveghere nu sunt adaptate uh, la urmărirea sau depistarea practicilor de spălare a banilor sau uh, pentru depistarea lipsei control, controlelor interne pentru a combate spălarea banilor. Recunosc că este jenant să depindem de autoritățile americane să facă această treabă și acest lucru trebuie să se schimbe. Și eu uh, voi face și mă angajez să fac tot ce îmi stă în putere. Însă uh, prevederile actuale nu sunt suficiente și nu cred că vor fi în viitor. Salut că va fi o a cincea directivă antispălarea banilor um, care prevede posibilitatea unor schimburi de informații între autoritățile naționale uh, sau între autoritățile naționale de combatere a spălării banilor și noi. Deocamdată nu se întâmplă acest lucru și noi uh, depindem de bunăvoința acestor autorități. Bineînțeles, noi când mergem la fața locului, în inspecție, în scopuri prudențiale, dacă descoperim ceea ce ar putea fi, pentru că nu putem ști sigur, uh, acte criminale sau astfel de dosare, le trimitem uh, procurorilor care apoi decid dacă este ceva um, care trebuie adus în fața instanței sau nu. Vom fi însă într-o poziție uh, mult mai uh, bună cu implementarea acelei de-a cincea directive pentru spălarea banilor. Eu personal cred că nu este suficient. Avem nevoie de o instituție europeană care să implementeze în mod uh, aprofundat și consecvent această legislație în zona euro. Uneori, micile țări nu au suficient personal, poate nu au suficientă expertiză când au de-a face cu uh, mari operațiuni de spălare a banilor. Deci, da, trebuie să schimbăm situația. Nu putem, în orice caz, să continuăm așa. Thank you. Um, Marco Valli. Sigra. Domnul Valli. Mulțumesc, domnule președinte. Vă rog să vă puneți căștile pentru a mi-asculta întrebarea. Vă mulțumesc. După cum știți, doamnă președinte, noi publicarea acestui adendum a dus la apariția multe polemici în multe țări și a prins parcă și o dezbatere între experții. Stați puțin. Da? Ok. Dicevo, come ben sa, la pubblicazione dell'addendum... Cum știți, publicarea acestui addendum a dus la a stârnit foarte multă polemică, a dus și la o discuție aprinsă în ceea ce vește partea care se referă la creditele neperformante. Ne aflăm în situația în care aplicați o procedură care, mai mult ca sigur, Uh, va obliga băncile să ceară mult mai multe garanții pentru a acorda credite în economia reală. Mă gândesc la companii, la întreprinderi, la familii, la cei care contribuie în partea cea mai, uh, cei care contribuie la mm, uh, creșterea economiei reale. S-ar putea să duc asta la o perioadă de contracție economică în zona euro, mai ales în țările din sudul Uniunii Europene, unde Uh, sistemul de credite e foarte marcant. Și s-ar putea de asemenea ca anumite bănci să fie nevoite să lichideze anumite credite în loc să le gestioneze și să o facă în mod uh, forfetar. Adică fondurile speculative care acum um, le um, produc niște profite atât de mari din cauza, datorită creditelor neperformante, deci asta ar asta va trebui să se modifice. Dar cum puteți dumneavoastră să publicați un astfel de adendum fără să fi făcut înainte o evaluare de impact și să o publicați, să spuneți ce credeți în legătură cu creditele neperformante, în termeni calitativ și cantitativ. Deci când dumneavoastră procedați uh, astfel, în mod legislativ, faceți o evaluare sau pur și simplu duceți, vreți să le implementați deoarece vreți să uh, înlăturați problema creditelor neperformante, însă o faceți fără să înțelegeți uh, efectele care ar putea să existe asupra IMM-urilor, asupra sistemului de creditare. Mi se pare că acordați o, o atenție excesivă acestui, acestei probleme, dar avem și alte probleme. Lichiditățile, um, titluri uh, valorice de nivel 3. Deci aș vrea să știu de la dumneavoastră dacă ați făcut o uh, evaluare de impact în legătură cu acest adendum și dacă sunteți dispuși să publicați această evaluare de impact. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări. În ceea ce privește creditele performante, deci pentru a avea niște credite performante, nu e nevoie neapărat de mai multe garanții. Collateral has been uh, slow and uncertain uh, as well. Uh, under certain legal framework and in uh, certain countries. In my view, it's about... Din punctul meu de vedere, este vorba de nevoia de a avea criterii mai bune pentru acordarea creditelor. E nevoie de o mai bună monitorizare a situației. Uh, cu creditele, pentru că atunci când um, se intervine suficient de repede, nu este atât de complicat ca un credit uh, să fie restructurat pentru că el să fie menținut uh, în starea de performanță. În ceea ce privește um, furnizarea de credite în ultimii ani, nu asta s-a întâmplat. S-ar putea ca în viitor uh, să se întâmple uh, din nou ce, ce s-a întâmplat, însă în momentul de față condițiile economice sunt benigne în Italia precum și în alte țări, iar furnizarea de acordarea de credite nu este uh, limitată sau pusă sub mari constrângeri. Trebuie tocmai de aceea să ne asigurăm că Um, creditele existente sunt abordate de bănci. Uh, este nevoie de bănci care să nu lupte pentru supraviețuire din cauza creditelor neperformante. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că nu se mai acumulează noi credite neperformante. Pot să vă spun că Uh, crearea de credite neperformante în anumite țări uh, deja s-a oprit. Spuneți că acordăm prea multă atenție acestui subiect. Ei bine, când am început cu SSM, aveam un trilion de uh, expunere neperformantă în țările SSM, iar acum suntem la aproximativ 700 de miliarde, ceea ce este în continuare uh, o cifră foarte ridicată. Deci trebuie să se facă ceva. Nu se poate să nu uh, abordăm acest uh, subiect. Ce am făcut până acum cu adendumul la orientări este să abordăm problema noilor uh, expuneri neperformante. Suntem în primele etape. Este momentul, după cum spuneam, să acționăm pentru a evita ca problema să ia amploare. Uh, nu a fost nevoie de noi uh, credite neperformante pentru un studiu de impact sau de un nou studiu de impact privind uh, creditele neperformante? Domnul Vali, unde este evaluarea impactului asupra economiei reale? Doamna Nui, evaluarea de impact care ar trebui să se facă ar fi să se vadă dacă folosim adendumul poate cu o etapă de tranziție uh, generoasă pentru uh, creditele actuale, pentru stocul de credite actuale. Mm, asta am putea face dar o, un, uh, o evaluare a impactului asupra unor noi expuneri neperformante, neperformante nu s-a făcut și nu cred că ar fi util să se facă și nici nu știu dacă ar fi fezabil. Asta este situația. Mi-aș dori ca acest lucru să fie uh, rezolvat. Economiile uh, în care există multe credite neperformante ar fi mult mai bine finanțate dacă s-ar face acest lucru. Mulțumesc, spune președintele. Faptul că spuneți că nu avem uh, angajamente contractuale înainte ca măsurile să fie aplicate ar trebui să se aplice invers. Nu se spune nimic despre faptul că noile măsuri vor avea un impact asupra creditelor, pentru că nu sunt încă în aplicare. Mi-e greu să înțeleg asta. Domnule Zani. Ehm, președinte, le-ai citat. Mulțumesc, domnule președinte. Dumneavoastră a dat niște cifre pentru a justifica acest adendum și acest zel din partea mecanismului unic de supraveghere în ceea ce privește riscul de credit. Deci vorbea despre analizele și măsurile luate în ultimii trei ani. Însă, dacă mă uit la cifrele bugetelor băncilor aflate sub supravegherea directă a BCE-ului, văd în continuare o asimetrie foarte marcată în ceea ce privește modul în care este abordat riscul de credit și riscul de piață, pe de altă parte. Vorbim despre titluri de, de valoare de nivel 2 și 3 care sunt în Uh, portofoliile marilor bănci din nordul european. Dumneavoastră spuneați că există acum uh, vreo 700 de miliarde de expunere la credite neperformante. Eu vă spun 5.000 de miliarde de titluri de valoare în bugetele acestor bănci, care au o pondere în ceea ce privește activele totale, o pondere foarte mare. Autoritatea de reglementare ar trebui să vadă foarte clar că mecanismul unic de supraveghere în continuare supraevaluează acest risc și asta duce la apariția asimetriei uh, care e discriminatorie între sistemele naționale. Deci băncile își asumă astfel mai ușor uh, riscuri financiare și nu sprijină economia reală. Și să nu uităm că unul din factorii declanșatori ai crizei tocmai asta a fost. Deci întrebarea mea e următoarea. Dat fiind că practic s-a finalizat această muncă legată de creditele neperformante. Acum, dumneavoastră, ca supraveghetor, vă veți concentra asupra riscurilor de piață, care, din punctul meu de vedere, a fost uh, cumva lăsat, uh, a fost pierdut din vedere în ultimii ani. Deci să nu uităm că în caz de stres, sistemul financiar european poate, poate suferi foarte mult din cauza prezenței acestor active în um, portofoliile băncilor. Mulțumim! We... Nu sunt de acord cu evaluarea dumneavoastră în sensul că nu am face noi revizuirea ale evaluărilor modelurilor de stabilire a prețurilor pentru bănci și asta la nivelul 2. Dar nu este adevărat, nivelul 2 este la fel de important ca, cel, uh, ca nivelul 3. Evaluăm uh, mai multe elemente, riscul, uh, riscurile prevăzute sau aduse de operațiunile de piață sunt incluse și în SREP, facem și inspecții la fața locului pentru operațiuni de piață, avem uh, repere, benchmark-uri orizontale pentru a ne asigura că facem aceste analize în mod uh, consecvent. Aș adăuga că operațiunile de piață sunt folosite de două ori ca uh, criterii care duc la cerințe suplimentare de, capital. unul dintre aceste criterii este complexitatea Uh, active de nivelul 2-3 la un nivel ridicat duc la o cerință suplimentară de capital pentru complexitate și există o cerință suplimentară de capital pentru un alt criteriu, pentru că nu există piață pentru acest tip de uh, operațiuni și deci uh, riscul este mai mare. Acestea fiind spuse, n-aș spune că nu se sprijină economia. Operațiunile pe care le fac băncile cu fonduri proprii au scăzut foarte mult după criză. Multe părți, mul, o mare proporție dintre operațiuni sunt derivate uh, Uh, ale operațiunilor de piață necesare uh, marilor bănci pentru ca ele să participe în economie. Probabil că ați uh, observat că am solicitat Parlamentului și legiuitorilor europeni să implementeze cât se poate de repede ceea ce numim revizuirea fundamentală a registrului de tranzacții. Deci este vorba de operațiunile de piață care nu uh, beneficiază de suficiente cerințe de capital sau nu beneficiază de suficiente cerințe de capital în timpul înainte și în timpul crizei. și sper că această creștere a cerințelor de capital uh, și cred că această creștere a cerințelor de capital este calea cea bună. Cred că asta trebuie să facem. Thank you, Mr. Kirtsos. Vă mulțumesc, domnul Kirtsos. Thank you, President. Uh, it seems to me... Vă mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare că ne descurcăm foarte bine când vine vorba de reducerea creditelor, numărului de credite neperformante, ceea ce înseamnă, printre altele, că faceți o treabă excelentă. Credeți că ajungem la un nivel atât de redus de asemenea credite neperformante care să determine o accelerare a procesului de a ajunge la Uniune Bancară sau trebuie să ne ocupăm de cazuri specifice, cum ar fi cazul Greciei și Ciprului sau alte țări de mici dimensiuni sau cazul Italiei în o țară din zona euro de dimensiuni mai mari. O altă întrebare privind Grecia. Se pare că ideea majoritară, unei majorități în Grecia este că sectorul bancar se descurcă mai bine în același timp o multitudine de politicieni, de analiști financiari sunt convinși că de necesitatea accelerării acestei situații astfel încât sectorul bancar să fie mai util în finanțarea dezvoltării sectorului privat. Deci, preconizați că este posibil un scenariu care să permită accelerarea evoluțiilor uh, pozitive din Grecia sau uh, veți respecta în continuare această abordare treptată? Cred că existența unui regim unic de tratare a creditelor neperformante sau a diferitelor altor vulner- vulnerabilități din zona euro ar fi util. Nu cred că putem să avem măsuri diferite, putem să avem legislații diferite pentru țări diferite. În ceea ce privește băncile elene și cele care au, po- au povara creditelor neperformante în Grecia și în alte state, s-au înregistrat progrese. Nu știu dacă, este, dacă mergem suficient de repede înainte. Nu cred. Cred că acesta este momentul să accelerăm cu aceste măsuri și pentru toate băncile, momentul adevărului va fi testul de rezistență organizat de Autoritatea Bancară Europeană în acest an, moment în care vom vedea dacă banc, băncile respective împreună cu alte bănci vor reuși să facă față șocurilor din diferitele scenarii de situații de criză, dacă vor putea să-și respecte cerințele privind fondurile proprii. Acela va fi momentul adevărului pentru multe dintre aceste bănci. Mulțumesc, Luigi Morgano. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă Nui, mă iertați, poate că voi fi prea direct în intervenția mea. La ce vreau să mă refer? În mod obișnuit, uh, măsurile de supraveghere pe care trebuie să le luați în, în cazul dumneavoastră de autoritate de supraveghere ar trebui uh, să vină și să, să fie însoțite de măsuri legislative. Așa cum a spus-o și Parlamentul, instituția pe care o conduceți dumneavoastră are o tendință de a ne pune în fața faptului împlinit. În ceea ce privește consultarea cu privire la adendumul legat de creditele neperformante, asta a venit cu o săptămână înainte de comunicarea comisiei pe aceeași temă. După aceea, cu versiunea definitivă a adendumului din săptămâna trecută, asta a venit deci doar uh, la o zi de la prezentarea propunerii legislative a Comisiei. Și în acest adendum sunt prezentate, uh, există anumite diferențe semnificative față de propunerea Comisiei. Și asta ar putea uh, fi o problemă în ceea ce privește definirea problemelor pe care le au băncile. Nu credeți că acest calendar pe care l-ați ales dumneavoastră ar putea să fie nociv activității Parlamentului și ă, Comisiei? Nu credeți că astfel măsurile din adendum nu ar mai putea avea aceeași, ă, același impact? Și acum, S-a făcut o evaluare în ceea ce privește prociclicitatea eventuală a măsurilor care ar putea duce la restrângerea um, creditelor, deci la o mai puțină disponibilitate de a obține credite pentru companii. Trebuie să ne dăm seama că Eh, de multe ori noi eh, vorbim despre acordarea de credite către cei care în aparență sau chiar real sunt deja destul de bine acoperiți. Doamna Nui. Fiind eh, Vă mulțumesc. Consultarea pe care ați amintit-o și sincronizarea între pachetul propus de comisie și adendumul SSM, într-adevăr s-a anunțat că în și de că, a, a doua zi de către comisie că a avut loc o coordonare între momentul publicării de către noi și momentul publicării de către comisie a propunerii respective. Cred că nu există niciun fel de contradicție între cele două instrumente care se completează reciproc. Cu siguranță salutăm uh, mecanismul de protecție statutar uh, prevăzut de Comisie pentru noile credite uh, contractate în cadrul pilonului 1, o măsură obligatorie pe viitor pentru toate pentru toate băncile și la pilonul 2, riscurile care depășesc media riscurilor acoperite la pilonul 2, este nevoie, e, e o situație diferită, se pleacă de la un alt nivel se poartă un dialog de supraveghere cu băncile respective pentru situațiile specifice unde riscul e, depășește uh, riscul mediu acoperit de primul pilon. Este definiția normală a pilonului 2. De asemenea, documentele se află în etape diferite ale vieților. Uh, adendumul uh, publicat are varianta finală și propunerea comisiei nu înseamnă decât primul pas din procesul legislativ care trebuie să fie definitivat de Parlament și de Consiliu. Propunerea Comisiei poate fi modificată pe fond, pot uh, cele, cei doi legiuitori pot, introdu- pot introduce uh, un proces de aplicare treptată. Este prea devreme să ne pronunțăm uh, asupra unei legislații care să facă redundant acest act adițional publicat de noi. Oricum, suntem convinși că este important ca acest addendum să înceapă să fie pus în aplicare, pentru că, după cum am spus deja, creșterea economică ne permite să uh, ne permite să ne ocupăm de problema creditelor neperformante. În momentul în care am început uh, activitatea SSM, um, uh, colegi și încercăm să rezolvăm problema creditelor neperformante, ni se, spuneau, ni se spunea că problema este reprezentată de lipsa creșterii economice, care acum a sosit și în această perioadă uh, bună din punct de vedere economic, trebuie să ne ocupăm de aceste credite neperformante și nu uh, într-o perioadă de criză, când există și alte uh, probleme. Deci este momentul propice pentru a ne ocupat de această problemă. Și să ne asigurăm că avem și o dimensiune de a preveni apariția pe viitor a unor asemenea credite neperformante. Dacă acest lucru duce la o restrângere a creditului, din potrivă, deloc dacă este să ne uităm, să ne uităm la statisticile Băncii Centrale Europene, de care eu nu uh, mă ocup, dar sunt uh, sigură că sunt uh, corecte și au un renume foarte bun. Deci nu cred că există vreun motiv care să ne împiedice să trecem la acțiuni acum. Mulțumesc! Mai există un slot dedicat PP-ului, dacă doriți să interveniți. Dar, între timp, uh, dau cuvântul domnului Fernandez. Mulțumesc, gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, uh, domnule noi din nou, în fața comisiei noastre. E o adevărată plăcere să ne întâlnim din nou. Două întrebări. După cum știți dumneavoastră, situația creditelor neperformante în diferitele mm, jurisdicții, state membre din UE, eh, prezintă o problemă la mai multe dosare din Uniunea Bancară. Și uneori e, eh, e și o scuză pentru a evita să se avanseze la negocierile politice pe probleme așa de importante eh, precum și cele pe care le spuneați dumneavoastră. Edis, cum ar fi. Dumneavoastră spuneați că actualele comparații în ceea ce privește nivelul de credite noi performante între țări sunt diferite. În continuare, există diferențe în ceea ce privește criteriile contabile aplicate. Ar trebui să vedem de asemenea în ce măsură aceste credite neperformante au provizioane sau nu, care au garanții sau nu. Deci să se facă o comparație directă, să se vadă dacă putem uh, vedea exact care este situația diferitelor bănci, dar nu e ușor să facem asta, deci să vedem în funcție de ponderea creditelor neperformante. În al doilea rând, în continuare vedem că există crize de lichidități care, uite, duc la prăbușirea băncilor. S-a uh, întâmplat cu Banco Popular, s-a întâmplat și cu banca asta BLV. În cadrul revizuirii, aș vrea să vă întreb, credeți că putem uh, transforma actuala legislație pentru că aceste crize de lichiditate să nu ajungă să fie și niște crize de mm, solvabilitate? Deoarece știm că există aceste diferențe clare între țări. Thank you, thank you very much. Uh, well, in PLs... Mulțumesc foarte mult. Creditele neperformante sunt o problemă majoră și datorită volumului acestor uh, credite, însă nu este singura problemă. Autoritățile de supraveghere trebuie să se preocupe de, de această problemă, însă și le, uh, legiuitorii trebuie să se uh, gândească și la reducerea riscului și gestionarea acestei odată cu crearea mecanismului de supraveghere. În mod evident, cred că trebuie să fie prevăzute niște condiții clare pentru EDIS, astfel încât anumite situații să nu fie folosite ca un pretext. Și cred că acum este momentul să mergem înainte cu uh, EDIS. Și condițiile necesare trebuie să fie definite cu precizie exante, ar trebui să poată fi verificabile în mod uh, obiectiv, să fie reali, reali, uh, realizabilă în mod realist și să existe o legătură cu diferitele etape uh, din EDIS. EDIS nu ar trebui să fie amânat la nesfârșit, ar trebui să fie demarat cât mai repede posibil. Tocmai de aceea susținem uh, impulsul dat de Comisia Europeană și boldul dat de Comisia Europeană pentru definitivarea EDIS sistemul european de asigurare a depozitelor uh, bancare pentru a ajunge, într-adevăr, la un asemenea sistem armonizat. În ceea ce privește criza de um, lichiditate, există în acest moment uh, un volum imens de fonduri lichidă pe piață. Însă lichiditatea este un simptom a unei probleme, probleme care nu care, problema care nu poate fi rezolvată prin modificarea Uh, regulamentului. Am schimbat uh, uh, normele privind capitalul propriu prin Comitetul de la Basel. Lichiditatea este foarte importantă în contextul încrederii. Dacă consumatorii, utilizatorii își pierd încrederea în bănci și dacă toată lumea încearcă să-și retragă depozitele, activele lichide ale băncii respective se vor confrunta cu presiuni. Drept urmare, o criză de lichiditate este unul din elementele situației de a fi falit sau în, pe punctul de a da faliment. Și atunci nu se ajunge la o tratare egală a utilizatorilor. Da, se ajunge la situația primul uh, sosit primul servit. Cu excepția morato- existenței unui moratoriu, nu, nu am ajuns la această uh, situație până acum în Uniunea Europeană, cu excepția Letoniei, însă banca respectivă nu a reușit să adune suficient de repede fonduri lichide pentru a rambursa investitorii, deponenții, dacă s-ar fi ridicat uh, moratoriumul respectiv, dar este o problemă structurală cu care se confruntă băncile. Dacă uh, au o problemă de încredere, dacă nu mai are, nu mai are încredere în bănci, s-ar putea să se confrunte cu o criză de, de lichiditate, care poate fi determinată de diferite motive, din diferite motive. Însă, când s-a pierdut încrederea, încrederea nu poate fi uh, recâștigată de legiuitori. Brian Hayes, o întrebare foarte scurtă, domnule președinte, când ne apropiem de sfârșitul acestei audieri. Domnule Nui, cred că știți prea bine că există pachetul fiscal uh, american anunțat în, uh, în uh, SUA, inclusiv o taxă de repatriere de 15,5%, care încurajează multinaționalele americane să își transfere uh, activele în numerar înapoi în SUA. Vă preocupă cumva o repatriere pe scară largă acestor depozite din bănci europene în bănci europene? ar putea reprezenta un risc sistemic pentru vreo bancă europeană, o asemenea acțiune pe scară largă de repatriere din Europa către SUA? Situ- situația aceasta nu este foarte apropiată de preocupările noastre de supraveghere, însă un răspuns foarte clar, nu. Însă noi cântărim toate elementele relevante și rămâne de văzut care tre- dacă trebuie să ne schimbăm părerea în viitorul apropiat, însă acum nu cred că avem motive de îngrijorare. Mulțumesc! E rândul meu să vă adresez o ultimă întrebare legată din nou tot de creditele neperformante. Aș avea trei observații. În primul rând, ați afirmat de două ori astăzi că cifrele statistice de care dispuneți nu demonstrează o îngrădire, o restrângere a creditelor. Este ceva ce nu înțeleg, pentru că aceste măsuri încă nu au fost puse în aplicare, deci nu înțeleg la ce evaluare vă referiți. și am auzit-o doamna Donnery că impactul noilor măsuri al uh, actului adițional va fi unul gestionabil și restrâns. Această uh, declarație se bazează pe o evaluare uh, subiectivă sau pe o evaluare obiectivă obiectivă a impactului, deci pe cifre sau pe o părere subiectivă, pentru că a spus că nu este nevoie să, avem de o evaluare de impact. Eu mă îndoiesc, pentru că este vorba de măsuri care, într-un mod sistematic, vor avea consecințe dincolo de normele de contabilitate, mai ales când vine vorba de primul pilon, pentru că în al doilea pilon, într-adevăr, va fi, se pare că va exista un dialog cu fiecare bancă în parte. Sunteți sigură, drept urmare, că nu este nevoie de evaluarea impactului. În al, în al doilea rând, când vine vorba de complementaritate, am luat notă de faptul că propunerea comisiei încă nu a fost adoptată, că va putea fi modificată, că nu va fi varianta finală. Eu personal sunt convins că ar fi fost mai bine să existe o aliniere, per, o aliniere perfectă de la, bun început, de la bun început. Însă vă pot accepta argumentul că propunerea comisiei nu este uh, varianta finală. Însă, din momentul în care propunerea comisiei va fi finalizată, am aici un tabel comparativ. De exemplu, după 5 ani, expunerile Uh, sigure. Uh, BCE 70%, Comisia 40%, șapte, după șapte ani, din, iar o, o diferență. După un an, BCE 0%, Comisia 35%. Deci, diferență importantă. Deci, odată ce pilonul întâi va ajunge în legislație, are rost să avem așteptări generale orizontale, dincolo de evaluările specifice ale fiecărei bănci în, uh, în parte. Și în al doilea rând, are rost nu doar să avem așteptări generale orizontale, dar să avem și așteptări diferite care nu se suprapun, nu se dublează cu normele legislative, care oricum sunt uneori mai stricte, alteori mai puțin stricte. Și atunci ce trebuie să facă o bancă? Pentru că uh, dacă autoritatea de supraveghere îi cere. Uh, trebuie să faceți un lucru, dar legea îi cere să facă altceva după șapte ani. Deci, până la urmă. Am înțeles, aștepta să, ve- să vedeți uh, forma finală a propunerii comisiei, însă cred că trebuie să există o aliniere între propunerea comisiei și normele impuse de autoritățile de supraveghere. În al treilea rând, comisia face o distinție între situația în care s-ar putea să nu fie achitate ratele sau nu. Și BCE se pare că are o abordare diferită și în adendumul respectiv se pare că faceți o distinție sau uh, vă referiți la o expunere care este o îngrijorare uh, continuă. Este o diferențiere care nu se regăsește, nu s-a regăsit uh, în trecut din partea Comisiei Europene. Chiar dacă evaluarea dumneavoastră este mai bună, pentru că uh, uh, prevedeți, de exemplu, posibilitatea ca doar o parte a unui credit să fie reachitat. Și, în fine, garanțiile. Este adevărat că uh, este posibil să reintri în posesia garanției. Dar știți că procedurile judiciare, în acest sens, ar putea să fie destul de lungi uneori. Și mi-aduc aminte că în, într-un document al Consiliului se a, făcuse o propunere. Când există o evaluare externă independentă a valorii garanției și dacă garanția este valabilă, atunci de ce trebuie să se ajungă la o valoare de zero, dincolo de Uh, normele, de, normele uh, contabile. De ce trebuie să forțăm uh, o reducere la zero a valorii garanții, garanțiilor respective? Poate să pot îmbunătăți lucrurile prin dialogul pe care îl purtați cu fiecare bancă în parte, dar în cazul propunerii făcute de comisie, asemenea posibilitate nu este prevăzută o serie de chestiuni. Când am spus că nu se registrează o contracție a creditelor acordate, spuneam pur și simplu că examinăm în mod regulat furnizarea de credită și putem să observăm că nu a fost, că este una corectă, că nu s-a redus, cel puțin până acum, vom uh, monitoriza în continuare, dar nu s-a redus în urma publicării adendumului. Ați menționat uh, evaluarea impactului, dacă s-a bazat pe, pe uh, păreri uh, subiective sau fapte obiective științifice. E bine, între subiectiv și date științifice există diferite posibilități cu o valoare diferită din punctul de vedere al credibilității. Este adevărat că anumiți membri ai Comitetului de Supraveghere nu întotdeauna lipsiți de conflicte de interese, au produs uh, diferite cifre, diferite sume care au, care au fost considerate de alții ca fiind incorrecte, însă, așa cum s-a declarat de doamna respectivă a fost vorba de o sumă care uh, putea fi gestionată. Deci existau uh, dovezi nu științifice, dar cel puțin cu caracter empiric, care demonstrau că ce am făcut a fost cu totul corect și că nu avem nevoie de o evaluare suplimentară a impactului. Dacă trebuie să facem ceva din punctul de vedere al uh, volumului acestor credite, este altceva. Trebuie să avem o evaluare a impactului. Când vine vorba de faptul că există diferențe între instrumentele din pilonul 1 și pilonul 2, așteptări de supraveghere. Este de, definiția normală a pilonului, a pilonului 2. Riscul mediu din sectorul bancar este definit, însă există bănci care sunt expuse uh, unui risc mai mare decât acestui risc mediu, risc de care trebuie să se ocupe autoritățile de supraveghere. Tocmai de aceea când spunem că ce, ce trebuie să facă o bancă, este foarte clar. Banca trebuie să respecte uh, normele de reglementare. Normele din primul pilon trebuie să fie respectate fără niciun fel de discuție. Dacă sunt expuse la risc uh, suplimentar decât cel din uh, riscul întâi, intră, fac obiectul unui dialog de supraveghere și banca va trebui să demonstreze cum gestionează riscul suplimentar, dacă este activă într-un sector cum ar fi uh, transportul sau dacă are activități globale um, și este expusă unor elemente de risc suplimentare din punctul de vedere al garanțiilor depuse și așa mai departe. Deci întotdeauna vor exista diferențe între primul și al doilea pilon, uh, riscuri, domnul președinte, dar atunci uh, de ce să mai avem un, un calendar? Pentru că avem un, o medie, un risc mediu în primul pilon și, al, dar, și trecem la al doilea pilon, dar atunci nu înțeleg diferența. Nu am nicio idee care va fi calendarul la, la, la, la sfârșitul procesului legislativ. Nu cred că este momentul să comparăm uh, și dacă adendumul va deveni redundant în urma primului pilon, vor fi vești foarte bune, pentru că înseamnă că putem să ne ocupăm de altceva. Eu sunt puțin sceptică, însă aș fi prima care m-aș bucura dacă așa s-ar întâmpla. Însă ceea ce cred că se va întâmpla, foarte probabil, este că uh, Multe lucruri vor fi rezolvate prin noile norme de uh, contabilitate IFRS 9, care sunt mult mai stricte decât uh, IFRS 39, care acoperă și uh, pierderile preconizate, nu doar cele înregistrate. Și pilonul uh, 2 va trebui probabil să acopere mai puține chestiuni, însă nu știu dacă nu va trebui să mai acopere absolut niciun fel de chestiune. Vor fi mai puține, sper. Nu am făcut distinții prea multe pentru că tocmai nu este o chestiune legală, ci o discuție. Nu trebuie să începem această discuție incluzând toate de- ă, detaliile. La sfârșitul discuției s-ar putea să ajungem la o concluzie că nu trebuie să acoperim toate aceste chestiuni. Când vine vorba că nu apreciem sau reducem valoarea garanțiilor, nu, băncile cer garanții pentru a furniza credită, ca o măsură de siguranță. Deci, uh, pleacă de la premisa că pot intra în posesia acestei garanții după un număr de ani dacă creditele pe care le-au furnizat nu sunt replătite. Valoarea poate fi destul de mare, însă dacă nu se reintră în posesia garanției respectivă, dacă garanția respectivă nu poate, obținu, nu poate fi obținută, devine inutilă, indiferent de valoarea sa. Deci este vorba de un credit uh, garantat printr-o, printr-un activ care trebuie să intre în posesia băncii. Dacă banca nu poate intra în posesia sa, atunci uh, activul respectiv nu mai are nicio valoare. Mulțumesc. Cred că a fost o discuție foarte utilă și plec, plec de la ultima afirmație. Dacă adendumul devine redundant în urma primului pilon, este o încurajare pentru Comisia Europeană și pentru legiuitori. Este un argument valabil și invers. Dacă și înțeleg argumentul noastră, nu puteți să știți de pe acum care va fi rezultatul procesului legislativ, trebuie să așteptați să, ved- să vedeți. Însă dacă avem un sistem solid pentru primul pilon, nu văd care este uh, necesitatea menționării unei perioade de atât și atâți ani, pentru că uh, deja în uh, pilonul în, în 1 vor fi evaluate băncile fiecare în parte. Este evident că trebuie să ne continuăm uh, dialogul și când vine vorba de ce ați afirmat uh, vis-a-vis -vis de combaterea spălării banilor, am înțeles că este nevoie de un grad mai mare de, ar- de armonizare, o să cântărim valoarea diferitelor uh, opțiuni și în același timp încurajăm mecanismul de supraveghere să folosească la maxim prerogativele de care dispune pentru a rezolva această problemă care nu poate fi un model de afaceri sănătos când vine vorba de combaterea spălării banilor. Vă mulțumesc foarte mult și o să ne continuăm dialogul. Colleagues, before I pass the chair to... Colegi, înainte de a uh, de a ruga pe Marcus să preia aici uh, lucrul la Crozidiu, vă informez că din cauza grevei uh, la trenuri mâine în Franța și Belgia, domnul comisar Moscovici va ajunge puțin mai târziu, deci va veni la 91 sfert în loc de ora 9. Deci, iată, în mod prudențial am luat și noi aici o marjă suficientă de timp. Mulțumesc pentru această comunicare importantă. Sper să ajungem cu toții mâine la timp. Cu toții vom fi afectați de grevă, nu doar uh, domnul comisar Moscovici. Și acum continuăm cu ordinea noastră de zi. Finanțele durabile și voi da cuvântul doamnei Scott Cato. Molly, te rog. Mulțumesc. Mm, mi-ați pronunțat numele foarte corect, pentru un german nu e tocmai obișnuit. Iată că acest dosar a ajuns la nivelul cel mai <laughs> ridicat, aș zice eu, de angajare. Am avut uh, o conferință la nivel înalt cu comisarii, uh, președintele francez, doi comisari, domnul Dombrovski și domnul Juncker a fost prezent, deci vedeți că s-a ajuns la nivelul cel mai înalt. E destul de încurajator să vedem că există destul de mult acord politic în toate grupurile politice. Deci ne-am stabilit, ne-am soluționat dezacordurile câtva. Dar ce cu toții suntem de acord că trebuie să reacționăm la schimbarea climatică și să avem un sector financiar care să treacă către o altă economie mai durabilă. Deci, din fericire, avem acest acord. Și asta a fost cel puțin situația cu raportorii din uh, umbră cu care am colaborat foarte mult. Le mulțumesc pentru spiritul pozitiv cu care au înaintat uh, amendamentele. Am avut o reuniune cu raportorii din umbră, a fost o bază bună pentru următoare discuții în legătură cu amendamentele de compromis. Vorbim despre rolul Uniunii Europene și rolul uh, instituțiilor europene și instituirea acelui grup de lucru în ceea ce privește um, publicarea um, elementelor financiare legate de climă. Acum, în ceea ce privește datoriile juridice. Da, uh, publicarea obligatorie a acelor uh, resurse în depreciere și active în depreciere. Nu a existat foarte mult acord, au existat discuții între grupuri. Uh, în ceea ce privește prelungirea um, taxelor fiduciare, aici am vrut să includem uh, informații comprehensibile pe toată durata lanțului de furnizare. Am ajuns la un acord în ceea ce vește nevoia de a măsura și de a face legătura între riscurile durabilitate și cadrul cu privire la adecvarea capitalului. Trebuie să eliminăm um, aceste active în depreciere, însă deocamdată nu prea știm cum să facem legătura între cele două, deci la următoarea reuniune cu raportul din umbră vom avea despre ce să discutăm. Acum, așa numitele obligațiuni verzi și taxele verzi, ecologice. Aici vom avea un text din partea comisiei și sperăm să putem să contribuim uh, și noi la acest text. Am fost de acord în legătură cu cât de important e să avem un grup uh, cu mai mulți actori pentru a acoperi și raportarea non-financiară și am spus de asemenea cât de importantă e taxonomia. Raportul hashtag. Acum, în ceea ce privește crearea unei taxonomii dinamice pe baza indicatorilor existenți în legătură cu costuri și beneficii ecologice și starea planetei pe care trăim și definirea neutră din punct de vedere tehnologic a ceea ce e durabil. Aici avem niște planuri din partea Comisiei și noi, Parlamentul, dorim deci să putem uh, participa și forma um, activitatea acestui grup. Acum, în ceea ce privește produsele de pensii și inițiativele legislative și standardele uniforme pentru obligațiunile ecologice, pentru noi sunt trei standarde uh, ecologice foarte diferite de ceea ce vrem noi să facem în rest. Deci nu are rost să-i răspătești pe cei care sunt foarte ecologici dacă nu există stimulente de a renunța la um, investițiile care nu sunt durabile. Nicio investiție ecologică nu ar trebui să includă active ce țin de combustibili fosili, fosili mă scuzați, energia nucleară sau infrastructura aviatică. Acum, în ceea ce privește includerea factorilor social și de mediu în toate toate politicile europene. Deci ar trebui să facă parte din politicile de uh, creditare și poate că ar trebui să avem aici și agenții de certificare care să fie, um, practic, să beneficieze de acordul ESMA. Nu putem să ne așteptăm ca investițiile să se facă doar pentru active durabile, doar dacă, dacă în același timp instituțiile noastre nu investesc în active durabile. Mă gândesc la BI, bineînțeles, și la BERT. Și la și la BCE, bineînțeles. Aceste bănci trebuie să abordeze problema durabilității în domeniul financiar. Și Banca Europeană de Investiții, da, a făcut eforturi în ceea ce privește energiile regenerabile, de pildă, însă trebuie să mențină totuși acest impuls. Și am discutat destul de mult cu Banca Europeană de Investiții, însă am aflat că au investit 2,3 milioane într-o conductă transanatoliană care practic ce face? Transportă același combustibil uh, fosil care duce la emisii de dioxid de carbon. De asemenea, trebuie să revizuim de asemenea și mandatul EASA autorităților de supraveghere în acest domeniu pentru a ne asigura că sunt atinse obiectivele și pentru a Uh, ne atinge de asemenea și recomandările legate de dezvăluirea informațiilor cu caracter financiar și acel grup operativ. Deocamdată s-au făcut progrese cu raportori din umbră, deci vă mulțumesc pentru abordarea constructivă și aștept uh, cu nerăbdare continuarea discuțiilor dintre noi. Uh, mulțumesc foarte mult și ajung la raportorii din umbră acum. Încep cu grupul PP, reprezentat de doamna Pietikainen. Thank you very much, Vice President, for that. Um, and, um... Domnul Brian Hayes înlocuiește. Eu mă voi exprima în numele doamnei Pietikainen. Astăzi îți în locul. Îi mulțumesc doamnei raportor și celorlalți raportori de umbră pentru dialogul constructiv pe care l-am avut până acum. Uh, acest proiect de raport uh, se îndreaptă direcția cea bună pentru a înființa un cadru comun european pentru finanțele durabile. Va fi un semnal important din partea Parlamentului către Comisie, statele membre și alți actori. Și actualul uh, plan de acțiune al Comisiei, deci e un pas deja pe care îl salutăm. Deci vrem să asigurăm un cadru de reglementare care să stimuleze actorii de pe piață să că la această tranziție către o economie mai durabilă, în conformitate cu obiectivele noastre de politică. Măsurile pentru a mm, controla și corecta actualele probleme sunt binevenite. Unele măsuri, bineînțeles, vor trebui discutate mai mult. Asta știe și doamna raportor. E important însă că aceste cerințe să fie proporționale pentru toți actorii implicați și pentru toate instituțiile. Și e important ca noile cerințe să nu fie o povară disproporționată pe umerii IMM-urilor. În al doilea rând, orice tratament prudențial al um, activelor um, durabile sau nedurabile trebuie să se facă în funcție de o evaluare a riscurilor legate de acele active. Nu trebuie să creăm mecanisme de distorsionare a piețelor pentru a încuraja din nou uh, asumarea de riscuri nesustenabile um, care să ducă la apariția unei noi bule financiare sau speculative. De asemenea, trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește uh, taxonomia și așa numită etichetare verde ecologică pentru a avea o taxonomie dinamică care să funcționeze, trebuie să ne bazăm pe niște indicatori de durabilitate și trebuie să se arate, să se dezvăluie care e adevăratul impact asupra mediului înconjurător. Deci nu vrem să creștem aici doar birocrația. Astfel de indicatori, emisie de dioxid de carbon, folosirea de materii prime, uh, consumul direct sau indirect de uh, pământ sau de apă, gestionarea deșeurilor. Deci acești indicatori deja există în mare parte și sunt uh, elaborați de mai multe instanțe, inclusiv de Comisie, OCDE, ONU și, bineînțeles, sectorul privat. Ceea ce trebuie să facă UE acum e să armonizeze acest set de indicatori și modul de raportare al companiilor. Deci mulțumim raportoare pentru colaborarea foarte bună la acest dosar și așteptăm să colaborăm la fel de bine pe viitor pentru a avea un cadru de reglementare bun, solid, pe baza căruia să se poată lucra și care să le impună un nivel proporționat de responsabilitate tuturor actorilor. Mulțumim, Brian! Acum, doamna Berez de la SND. Shadow of, uh, of uh, shadows but, uh... Nu se aude. Eu sunt raportarea din umbră Eu sunt... Um, eu înlocuiesc, îl înlocuiesc pe domnul Polten, care e raportorul nostru din umbră. Domnul lui vrea un test uh, obligatoriu în ceea ce privește dioxidul de carbon. Conform recomandărilor. Asta se cere la amendamentul 100. Și în ce riscurile materiale și acestea ar trebui incluse în cadrul macroprudențial. Și modul de a face acest lucru este așa cum se arată la amendamentele 103, 105 și 106 din partea socialiștilor. Însă, în același timp, trebuie să ne bazăm pe practicile și legislația acțională. Articolul 973 din uh, legea mm, cu privire la dezvoltarea obligatorie a informațiilor sau uh, uh, legislația cu privire la mm, um, evaluările de due diligence o oh, taxonomie credibilă și dinamică e necesară, așa cum spunea raportoarea, însă ar trebui să includă nu doar considerente ecologice, ci să aibă de asemenea și o dimensiune socială și guvernamentală. E nevoie de o taxonomie dinamică, deoarece anumite riscuri pe care noi nu le prevedem astăzi pot avea consecințe pe viitor și de asemenea să avem de asemenea, să putem ține cont de asemenea și de riscurile emergente. Dimensiunea socială e foarte importantă. Consimțământul uh, cunoștință de cauză al comunităților locale în ceea ce privește investițiile sau chestiuni ce țin de drepturile omului. 3. Taxonomia necesară, dar nu e suficientă. Due diligence, uh, o due diligence obligatorie, esențială. Investitorii trebuie să identifice, să atenueze și să fie responsabili pentru orice uh, factori și riscuri uh, de mediu social sau de guvernanță. Și aici amendamentul este 110. De asemenea, cerem un cadru legislativ pentru emiterea de obligațiuni ecologice de către instituțiile europene actuale și viitoare la amendamentul 230 six point, we also support the extension of fiduciary. Cum în ceea ce privește taxa fiduciară. Toți actorii din lanțul de investiții ar trebui să integreze mm, factorii de mediu social și de guvernanță și, de asemenea, țină cont și de uh, factorii financiari. Amendamentul 201. Acum, emiterea de obligațiuni ecologice de către instituțiile europene. Amendamentul 230, așa cum am spus deja, însă în ultimul rând, BI și instituțiile europene ar trebui să fie un model de urmat. Amendamentul 186 arată asta 303 și 306, la fel. Și acestea fiind citite, sper să colaborăm uh, foarte bine așa cum am început deja. Thank you very much. Uh, Mulțumim foarte mult și acum ajungem la ECR. Vă rog să vă mm, închideți microfonul, doamnă Beres. Pierco. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos. Pierco Ruhonen. Mulțumesc. Am colaborat foarte bine la acest dosar atât de dificil. Scopul este să includem criteriile de mediu social și de guvernanță ca mm, niște criterii centrale sub, peste tot. Și asta nu e deloc ușor. Trebuie să ținem cont de asemenea de modul în care trebuie abordați, abordate problemele, problemele de mediu, faptul că resursele sunt limitate sau riscurile de pe piețele de capital sau riscuri uh, la stabilitate, cum ar fi uh, creditele neperformante care valorează miliarde. În amendamentele mele am spus că nu ar trebui să avem uh, euro-obligațiuni uh, dacă nu avem o legislație prudențială puternică. Riscăm uh, stabilitatea financiară și eu am făcut amendamente pentru a presta soluții care să se bazeze pe piață, cum ar fi, de pildă, să nu mai acordăm gratuit creditele de emisii. De asemenea, cer o raportare mai simplă și e important de asemenea ca băncile naționale și autoritățile financiare să aibă niște reguli clare cu privire la noua taxonomie sau alte chestiuni ce țin de această legislație pentru ca totul să poată fi pus în practică cât mai ușor, fără costuri birocratice și întârzieri. Autoritățile europene de supraveghere ar trebui de asemenea să ofere orientare în, modul, în legătură cu modul în care trebuie adunate datele, colectate datele statistice, pentru că acestea să fie cât mai comparabile la nivel european. Și pentru ca măsurile recomandate să poată fi evaluate. Eu cred că împreună cu raportoarea vom găsi o soluție bună și un compromis clar. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Lieve, doamna Lieve Viring din partea ALDE. Mulțumesc! Eu salut varietatea ideilor din amendamente. Multe se bazează pe raportul uh, grupului la nivel la nivel în alte experți. More money flows towards... Trebuie să ne asigurăm că vom avea mai mulți bani pentru aceste investiții pentru a spori durabilitatea piețelor financiare. Salut! Uh, îi salut pe cei care fac eforturi pentru a avea o activitate mai durabilă și aceștia sunt actorii care trebuie să beneficieze de sprijinul nostru continuu. Să, dragi colegi, dacă vrem să ne atingem obiectivele și să avem investiții, trebuie să facem mult mai mult decât să răspătim uh, pe cei care sunt deja durabili acele companii care trebuie să facă tranziția, trebuie să aibă mijloacele necesare pentru a o face și ceea ce e mai important, să facă asta într-un mod uh, stabil și uh, uh, fără obstacole. Eu nu cred însă că politica de monitorizare e un instrument adecvat. Două elemente ar trebuie să fie cele care să ne călăuzească pe noi. Să oferim mai multe informații, informații care pot fi folosite pentru a lua decizii de investiții și să existe instrumentele de a transforma aceste mm, orientări în niște indicatori comparabili. Asta nu pentru a înlocui actualii jucători de pe piață sau pentru a schimba regulile de pe piață, ci pentru a-i sprijini pe aceștia actori și pentru a-i ajuta să facă față nevoilor pe care le au clienților. Concomitent, trebuie să ne asigurăm că această dezvăluirea informațiilor uh, e limitată doar la informațiile esențiale pentru a elimina, a evita orice povară birocratică inutilă. Acum, în ceea ce privește taxonomia, nu noi trebuie să stabilim structura și conținuturile acum și aici. Ar trebui să ne concentrăm mai mult pe guvernanță și să ne asigurăm că există un nivel suficient de obiectivitate la nivel național și de expertiză tehnică. În ultimul rând, e un subiect esențial pentru noi toți. De aceea vă rog să vă concentrați cu toții pe miezul acestui subiect. Vă mulțumesc foarte mult. Nu văd pe nimeni de la GUE. So my glasses are still okay? Cred că am încă dioptriile bune. Acum ajungem la cash de Dorește cineva să ia cuvântul? Nu, nimeni. A, cereți, da, imediat îl primiți. Grazie, Intanto Mulțumesc. Vreau și eu să-i mulțumesc doamnei raportor pentru munca făcută. Da, e un dosar foarte important care ne poate permite să atingem obiectivele de la Paris de a înlesni tranziția către un sistem economic mai durabil. E o tranziție care va necesita foarte multe investiții, cam 580 de miliarde anual doar în domeniul climă-energie. Și e clar că acești bani nu pot fi mobilizați doar din sectorul public. E nevoie de sectorul privat. Cu colegii de la SND am prezentat foarte multe amendamente. Doamna Beres deja a vorbit pe larg despre acestea. Amendamente care sugerează unde anume trebuie să intervenim pentru a modifica legislația. Însă provocarea atât de mare încât uh, așteptăm de la Comisie multe noi propuneri legislative pentru ca noi, Parlamentul, să ne putem îndeplini rolul de colegiuitor. După publicarea pe 8 martie a planului de acțiune, în care se arată calendarul de inițiative pe care le va lua Comisia, deci e clar că va trebui să lucrăm. Salutăm propunerile, cum ar fi cea legată de taxonomie, însă nu pot fi punctul nostru de pornire dacă vrem să fim lideri europeni în sector lideri internaționali. Și în ce taxonomia, trebuie să definim ce e durabil și ce nu, în primul rând. Și în ceea ce este finanțele durabile, eu cred că va trebui să le lăsăm călăuziți tot timpul de criteriul transparenței, amendamentul 108. Ori toate produsele financiare trebuie să respecte criterii de durabilitate mediu, social și de, social și de guvernanță. Investitori instituționali, ca și uh, cei care fac economii trebuie să aibă informațiile necesare. Și acum, în ceea ce privește legislațiile, normele și caracteristicile țesutului industrial care va trebui să pune în practică această tranziție, vorbeam de 180 de miliarde de investiții necesare anual în domeniul climă-energie. E bine să nu uităm că pe lângă decarbonizare mai avem și uh, problema utilizării eficiente a resurselor, 185 amendamentul la World Economic Forum s-a spus că este unul din factorii cei mai importanți de productivitate, dată fiind penuria de resurse. E și o plusvaloare economică cuantificabilă în studii la nivel înalt și asta va duce și la regenerarea țesutului nostru industrial constituit în mare parte de IMM-uri. Din aceste motive e important că atunci când ne vom defini poziția în cadrul acestui document, să nu uităm că regulile pe, la care ne gândim noi trebuie să simplifice și să înleznească posibilitatea industriei de a avea acces la creditele necesare. Trebuie să evaluăm toate aspectele ce țin de riscuri și să nu uităm perspectiva de termen mediu și lung aici. Bineînțeles, trebuie să ținem cont și de criteriile prudențiale de capitalizare și anumitul numitul Green Supporting Factor. Vă mulțumim. Nu mai e nimeni pe lista mea de vorbitori. Deci o rog pe doamna raportor să ne facă un rezumat. Aveți cuvântul. Saying I agree very much with what Leva said about the importance of bringing this issue. Mulțumesc. Aș vrea să um, spun că mi se pare relevantă tocmai această idee de a aduce subiectul pe tapet uh, când va veni o propunere. Bineînțeles, subiectele sunt complexe uh, și ating multe alte dosare la care se lucrează. Dar cred că avem uh, o idee de o direcție politică, atât din partea colegilor, din, cât, cât și din partea comisiei. Înțeleg că Consiliul uh, nu e foarte deschis la a se la, astfel de, la aceste propuneri, dar sperăm că totuși vom putea face progrese. Am ascultat raportorii din umbră referitor la nevoia de a include uh, obiective mai extinse decât cele pur de mediu. Uh, însă avem nevoie de detalii în ceea ce privește indicatorii ca să facem legislație. Avem nevoie de concepte care pot fi măsurate și sunt în căutarea unor astfel de indici, pentru că altfel va trebui să includem mai târziu. Le mulțumesc și colegilor pentru că au vorbit și despre riscuri ce depășesc riscurile climatice. Bineînțeles, acestea, este, acestea sunt riscurile cele mai uh, uh, presante, însă avem de-a face cu o criză ecologică mai extinsă. Mulțumesc foarte mult pentru comentariile de astăzi și uh, aștept cu nerăbdare cooperarea viitoare. Mulțumesc foarte mult, calendarul a fost deja stabilit. Votul este prevăzut la reuniunea de la finalul lunii aprilie. Dacă raportorul și raportorii din umbră încheie negocierilor. Trecem la, înainte să trecem la punctul 5, am să-i dau cuvântul coordonatoarei SND, Pervonș Beres. Mulțumesc! Uh, dear colleague, uh, I invite all members not to leave the room because otherwise I will be left uh, completely alone. Dragi colegi, am să vă rog să nu părăsiți sala pentru că voi fi abandonat aici dacă o faceți. Am să dau timp uh, colegilor și raport, uh, raportorilor să ni se alăture. Vom deschide dezbaterea la punctul 5 de pe ordinea noastră de zi, supravegherea actelor de delegate și de a măsurilor de până în aplicare. CRD 4 este subiectul nostru de astăzi și CRR este uh, momentul obișnuit odată la 36 de luni de supraveghere. Econ are competențe de supraveghere aici și ia foarte în serios acest rol, chiar dacă legislația și documentele sunt foarte tehnice. Considerăm că uh, este esențial uh, ca Parlamentul să-și poată um, exercita competențele. În urma sesiunii din februarie 2017 ne vom concentra din nou asupra măsurilor delegate ceea ce privește directiva privind cerințele de capital CRD4 și regulamentul privind cerințele de capital, CRR. Ambele constituie elementul cheie al legislației uh, bancare europene, uh, conțin foarte multe mandate pentru uh, comisie pentru a adapta, adopta măsuri de nivel 2, deci acte delegate și de punere în aplicare, ceea ce implică standarde tehnice de reglementare și standarde te, uh, tehnice de implementare. Aceste două texte au um, fost uh, create în 2014, între timp au fost publicate și acte uh, de nivel 2, însă 22 de acte, uh, astfel de acte de nivel 2 erau pe rol în februarie 2017. Între timp au fost adoptate și publicate 3 RTS-uri, de standarde tehnice de reglementare, încă două uh, au fost adoptate și sunt uh, verificate de Parlament, cinci alte RTS-uri um, au fost uh, publicate în, în, în stadiu de proiect de către EBA, conform articolul 38 al regul, reglementărilor EBA, Comisia trebuie să reacționeze la aceste proiecte în trei luni. Um, însă rămân 11 RTS-uri și un act de modificare privind uh, rata de acoperire cu lichidități um, care sunt pe rol. Știm că în 2015 și 2016 EBA a solicitat Comisiei să extindă termenul pentru anumite proiecte. Patru dintre dosarele în continuare nerezolvate sunt importante pentru că influențează modul în care este calculat capitalul băncilor, ceea ce înseamnă că sunt esențiale pentru aplicarea CRR și CRD4 și uh, au un impact asupra uh, nevoilor de capital. Se va a fost transmis de către secretariat o imagine de ansamblu asupra uh, situației actuale și, și Comisia a, a um, pus la dispoziție un astfel de uh, rezumat. Îi urez bun venit lui Sebastian Hovratin de la, și lui Matias Levin de la, ambii de la DG FISMA. și uh, reprezentantul lui uh, EBA. Am să vă dau cuvântul pentru 5 minute fiecăruia. Începem cu comisia. Thank you very much, Madam Chair. Um, good afternoon, everyone. Um, thank Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua tuturor. Vă mulțumim pentru invitație. la fel ca Parlamentul European și Comisia Europeană consideră foarte importantă munca la standardele tehnice. Ele sunt indispensabile pentru, uh, manualul, pentru finalizarea manualului unic. După cum ați spus, uh, de la ultima reuniune s-au adoptat 5 standarde tehnice de reglementare, 3 au fost deja publicate în monitorul oficial, 3 încă sunt verificate, sunt în procedura de verificare de, par- de către Parlament. Mai rămân cinci standarde tehnice care sunt avute în vedere de către Comisia Europeană. Două dintre ele se referă la metodologia de evaluare pentru, mod, pentru modelurile folosite de bănci pentru riscul de piață și riscul de credit. Unul se referă la informațiile pe care trebuie să le dezvăluie instituțiile autorităților competente când cer o autorizație. Unul se referă la cum trebuie să țină cont băncile de anumiți factori când stabilesc uh, riscul special pentru expuneri speci specializate de credit și altul se referă la proxy spreads. Toate cele cinci au fost uh, furnizate de către EBA, sunt în diferite etape de adoptare la comisie, două dintre ele, mai ales cele pe care le-ați menționat, privind uh, metodologia de evaluare pentru modele, sunt foarte complexe, uh, implică foarte multă muncă pentru comisie la nivel intern, atât și în ceea ce privește dialogul cu serviciul juridic, Trebuie să ne asigurăm uh, că standardele tehnice sunt cât se poate de bune, de inteligibile, pentru ca băncile să le poată implementa cu ușurință. Pot să vă spun că suntem într-o etapă foarte avansată în ceea ce privește adoptarea metodologiei pentru riscul de credit, o abordare bazată pe uh, evaluarea riscului. Uh, suntem în etape foarte avansate și pentru alte standarde tehnice, uh, cel referitor la creditarea specializată și cel referitor la autorizare. Suntem puțin în urmă la celelalte două, uh, una de cel în ceea ce privește marja aproximativă și încă unul. Um, avem de-a face cu un pachet acum ca, unde riscul de piață este uh, esențial și colegii care se ocupă de riscul de piață acum sunt foarte ocupați și nu, au mai puțin timp ca să se ocupe de aceste standarde tehnice. Pe lângă standardele tehnice, suntem pe cale să adoptăm un amendament la actul delegat privind rata de acoperire cu lichidități. Am lucrat la un proiect de text uh, la, și l-am finalizat la finalul lunii trecute. Am primit comentarii din partea părților interesate asupra acestuia, le analizăm în momentul de față. Uh, unul dintre motivele pentru care am întârziat cu adoptarea actului a fost că am așteptat uh, adoptarea legislației privind securitizarea simplă și sigură, astfel încât să incorporăm rezultatele acestui act normativ în acest act delegat. Și dacă totul merge bine, cred că vom putea finaliza uh, lucrările la majoritatea măsurilor de nivel 2 uh, ce au rămas până la finalul lunii mai al acestui an. Și poate la cele două la care suntem mai în urmă va dura ceva mai mult, dar în principiu ne apropiem de o situație în care vom adopta principalele standarde tehnice uh, ce ne-au fost cerute de către EBA și colegiuitori. Can we pass on to EBA? You both, uh, on behalf of the Commission, you both want to take the floor? Din partea Comisiei, doriți amândoi să interveniți? Mm, e veste bună. Acum reprezentantul uh, EBA. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să încep prin a mulțumi uh, Parlamentului pentru atenția acordată acestor standarde tehnice și pentru noi este important ca aceste standarde să fie adoptate rapid și eficient, respectându-se regulile instituțiilor. Uh, aș dori să vă spun că orice îmbunătățire a procesului ar fi foarte binevenită. În ceea ce privește subiectele, cred că EBA a depus mult efort, mai ales în ceea ce privește modelele interne, pentru a asigura consecvența calculelor în ceea ce privește activele și riscul. Iar adoptarea modelului și metodologiilor de evaluare este ceva foarte important pentru noi. Nota subliniază de asemenea că EBA mai are un număr foarte mic de mandate uh, pe rol, însă trebuie să nu uităm că am furnizat aproximativ 126 de standarde tehnice și o, un, un, un număr uh, similar de orientări. Au existat unele întârzieri, mai ales în domeniul uh, riscului de credit. Acestea au fost din cauza complexității standardelor. Însă standardele tehnice uh, ce au rămas nerezolvate uh, sunt rezultatul unor deliberări specifice ce trebuie ținute pentru fiecare dintre acestea uh, și de fiecare dată decizia trebuie să fie luată cu foarte multă seriozitate. Motivele sunt specifice pentru întârziere la fiecare standard tehnic, însă cred că motivele pot fi împărțite în două categorii. Întâi, au existat o serie de standarde unde au existat îngrijorări până la finalul procesului, în ciuda consultărilor îndelungate și mai multor uh, runde de discuții intense. În, al, în celelalte cazuri, EBA a așteptat uh, clarificare din partea comitetului de la Basel, pentru că și acolo au avut loc discuții similare. În general, s-a considerat că s-ar crea mai multă confuzie dacă am uh, merge noi înainte în Uniunea Europeană și am adoptat uh, legislație și implementare specifică, uh, în timp ce la bază nu s-ar fi încheiat discuțiile. Ar fi fost nevoie de modificări ulterioare, eventual, și ceea ce ar fi adus costuri suplimentare. Din punct de vedere procedural, merită menționat că EBA are posibilitatea de a cere mai mult timp pentru uh, finalizarea unor standarde tehnice conform regulamentului său de înființare. Și în fiecare caz au uh, urmat această procedură. Pe lângă asta, am făcut mari eforturi pentru ca toate deliberările noastre să fie publice și să existe transparență prin toate deciziile, astfel încât colegiuitorii și publicul să uh, fie la curent cu ce se întâmplă. Comisia are posibilitatea de a acorda timp suplimentar EBA, însă dacă ea consideră că trebuie continuat cu standardele tehnice uh, rămase, EBA va va face acest lucru, așa cum continuă să monitorizeze uh, nevoia de a pune în aplicare standardele tehnice rămase. Mulțumesc! Mă voi mulțumi cu cine este în sală, spune doamna președinte. Începem cu Ashley Fox, în numele grupului ECR. Um, and can I Mulțumesc, doamnă președinte, și le mulțumesc oaspeților noștri pentru intervențiile de astăzi. Comentariile mele aș vrea să le adresez referitor la modificările privind rata de acoperire cu lichidități. Am vrea ca textul să fie mai aliniat cu textul de la Basel sunt unele elemente care nu apar la nivel internațional. Criteriul cheie pentru rezerve uh, străine sunt condițiile de stres și capacitatea de retragere, precum în uh, prevederile de la bază în alinetul 53 se prevede că um, rezervele străine pot fi retrase în cazuri de stres. Modificarea ar fi pentru a specifica că uh, rezervele uh, deținute local pot fi văzute ca lichide dacă pot fi retrase în orice moment în perioade de stres. De asemenea, la articolul 28.3, definiția unei bănci centrale naționale, am uh, sugera alinierea te uh, cu textul de la Basel, în care filialele primesc uh, o rată de 0% în măsura în care au acces egal la banca centrală. Am vrea să se uh, înlocuiască uh, băncile sore BCE, să spunem așa, cu uh, sistemul uh, bancar european ar trebui să se țină cont de asta. La 3.11, definiția stresului, eh, sau mm, definiția stresului, trebuie să definim o uh, situație de stres um, ca o situație potențială, nu existentă. Schimbările propuse creează o inconsecvență și limitează utilizarea uh, sumelor tampon. Trebuie să se facă referire la o situație în care ar putea exista un risc semnificativ. În toate aceste cazuri, puteți să mă asigurați că se vor face aceste uh, modificări pentru a fi în conformitate cu criteriile Basel? Apoi, la 13 am sugera alinierea între uh, actul delegat privind rata de acoperire cu lichidități, uh, și actul delegat în acest sens și un alt uh, RTS. Par să existe unele diferențe nejustificate. În ceea ce privește abordările avansate de măsurare și standardul tehnic de reglementare în acest sens. Ne bucurăm că acest uh, act oferă un cadru de reglementare pentru supraveghetori considerăm că este, nevo- este important pentru a se evita situațiile de arbitraj, um, lipsa de consecvență și uh, diferențele între modelele AMA până când uh, va avea loc o înlocuire cu abordarea standardizată a Basel. Actul, de deleg- actul delegat se referă la modelarea riscului, dar și la chestiuni de implementare ale unui cadru operațional de risc sunt elemente cheie pentru adoptarea bună a acestui model de către bănci mijlocii. Am vrea ca RTS-ul să fie adoptat pentru a se asigura o supraveghere a acestor metode și o tranziție uh, lină către uh, noile modele de uh, evaluare. Mulțumesc! L-am uh, recuperat și pe raportorul din partea PPE. Am să-i dau cuvântul lui Otmar, Otmar Caras. Sau preferați să interveniți la final? Acum? can do it. Yes? Uh, herzlichen Dank für die Berichte. Vă mulțumesc, mulțumesc Comisiei și reprezentanților autorității măcar europene. Aș dori să mă refer la patru puncte. În primul rând, când vine vorba de modificarea actului delegat privind rata de acoperire a necesarului de lichiditate, știm că există um, poziții din partea a 19 părți interesate la finalul uh, procesului de, de consultare publică, însă rămân în continuare două întrebări. Consideră Comisia ca și activele emise de uh, uh, agențiile de export să fie considerate ca fiind lichide, în măsura în care aceste active sunt garantate în mod direct sau indirect de autoritățile guvernamentale, regionale sau centrale. Apoi, când vine vorba de um, necesitatea de modificare trebuie să meargă dincolo de regulamentul privind securitizarea sigură, tra- transparentă și uh, standardizată, pentru că acolo se făcea o diferență între obligațiunile din state terțe. Apoi, este STR-urile când vine vorba de abordarea avansată de evaluare. Știți că în la, cu ocazia ultimului slot de examinare a actelor delegate în uh, martie-aprilie 2017, Comisia Europeană a comunicat că acest STR va fi adoptat în mai 2017, în condițiile în care, de fapt, a fost adoptat abia în 14 martie 2018. Deci de ce s-a înregistrat această întârziere și de ce s-a prevăzut o perioadă de examinare de o lună, în ciuda faptului că au fost operate o sumedenie de modificări de către comisie. Deci în aceste condiții, de ce nu a fost o perioadă de examinare de trei luni, cum este normal? Al treilea punct se referă la un uh, STR uh, care a fost suspendat pentru că s-ar putea să fie, afectat, să fie afectată în mod negativ piața europeană a activelor uh, acoperite. Și, nu în ultimul rând, o observație privind transparența și uh, eficiența. În temelul articolului 10 din regulamentul AB, Comisia trebuie să transmită imediat uh, proiectul de STR-uri și uh, din punctul meu de vedere, în contextul revizirii autorităților sub, uh, de supraveghere europeană, ar trebui să uh, ca aceste proiecte de STR-uri să fie transmise în mod concomitent uh, și Consiliului și Autorității Bancare Europene și care este părerea Comisiei vis-a-vis de această posibilitate. De asemenea, nu se notifică imediat uh, întârzierile uh, înregistrate și cred că și în acest punct de vedere lucrurile ar trebui să fie îmbunătățite și aș dori să știu care sunt propunerile dumneavoastră concrete în acest punct de vedere. Mulțumesc. În numele la Sven Gigol. Voi fi foarte succint și o să mă concentrez pe întrebările de natură procedurală și interinstituțională. Chestiuni la care se face trimitere și în introducere și în intervenția lui Otmar Caras. Trebuie să recunosc că mi se pare profund îngrijorător faptul că regulamentul cere comisiei o perioadă de trei luni pentru a răspunde. Și acum asistăm în mod regulat la întârzieri mult mai mari. Ne-ați oferit câteva motive Însă, mie mi se pare că ne confruntăm cu o problemă cu caracter sistemic. Deja Autoritatea Bancară Europeană are nevoie de timp lung pentru a uh, elabora niște norme, ceea ce poate fi înțeles. Însă, după aceea, în mod repetat, Comisia are nevoie de un an, dacă nu de chiar mai mult timp, pentru a conveni un standard final. Nu am votat un asemenea sistem Drept urmare, aș dori să întreb Comisia Europeană următoarele. Când vine vorba de standarde tehnice pentru AB, ESMA și EIOPA, Comisia poate, este capabilă să-și evalueze propriile proceduri pentru a uh, garanta limitarea întârzierilor în timp și am și eu această impresie. În mod regulat, timpul, uh, faptul că trece mai mult timp, nu înseamnă uh, decât că mm, ascultați, uh, dați ascultare organizațiilor financiare, asociațiilor financiare bine organizate. Și este greu, sau cel puțin este greu să găsim uh, standarde tehnice mai stricte decât uh, cele propuse de autoritățile de supraveghere europene. Eu nu susțin întotdeauna necesitatea unor standarde mai stricte. Poate acestea nu sunt întotdeauna uh, proporționale, însă și este acceptabil că toate părțile interesate să-și exprime părerea. Însă este mm, neliniștitor dacă comisia se îndreaptă, de, adoptă de fiecare dată aceeași direcție și aștept cu nerăbdare să-mi dați uh, contraexemple prin care să dovediți că ați ținut cont de interesele consumatorilor în urma consultărilor care au durat mai mult timp decât fusese prevăzut uh, inițial. Deci vă întreb, vă angajați să vă schimbați procedurile interne pentru ca perio- uh, perioada de timp să fie mai uh, scurtă și apoi puteți să ne asigurați că veți uh, asculta argumentele tuturor părților interesate. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Am avut și întrebări uh, mai tehnice și unele cu un caracter mai general. Aș, aș adăuga și eu una cu un caracter uh, general. Comisia Europeană ne-a spus că a început cu pachetul legislativ bancar, care a necesitat multă forță de muncă însă am înțeles că cu STR-ul actual, privind pachetul actual, este depinde foarte mult de ce s-a negociat în Comitetul de Supraveghere Bancară Basel. Și întrebarea mea se leagă nu neapărat de acest uh, slot de examinare legislativă, ci pentru viitorul pachet uh, legislativ. Credeți Credeți că trebuie să așteptăm cu viitorul pachet legislativ uh, concluzia Comitetului de la Basel? Mai dorește și altcineva să ia cuvântul? K? Nu? Cred că toată lumea a avut ocazia să intervină. Nu știu cine dorește să răspundă în aceeași ordine. Vă rog. Da, o să încep uh, referindu-mă la câteva puncte și colegul meu și Lars uh, vor acoperi celelalte puncte. În ceea ce privește chestiunile la care s-a referit domnul Fox, acestea au fost uh, ridicate când, pe, pe parcursul consultării organizate pentru actul delegat. Nu vă pot garanta nimic, însă ce pot să vă spun acum este că sunt chestiuni pe care le examinăm în acest moment. Apoi, în ceea ce privește uh, alinierea cu regulamentul S, um, este securitizarea sigură, transparentă și standard. Domnul Caras, când vine vorba de actul delegat, examinăm și expunerea la activele garantate de guvernele regionale sau locale. În ceea ce privește abordarea avansată de valoare, Matias vă va răspunde în legătură cu întrebarea cu caracter mai general, procedurile și durata procedurilor din Comisia Europeană. Înțelegem și știm faptul că regulamentul AB prevede ca diferitele standarde tehnice ar trebui să fie adoptate de comisie în răstim de trei luni. În măsura în care putem respecta perioada respectivă de timp, o respectăm. Și faptul că se registrează întârzieri nu se explică prin uh, ignorarea obligațiilor uh, de către noi sau pentru că, prin faptul că am considera că am avea alte lucruri mai bune de făcut. Lucrăm din greu pentru, ca, pentru a examina toate standardele tehnice care ne sunt trimise, înțelegem cât de importante sunt acestea, însă sunt unele circunstanțe pe care nu le putem uh, evita. Dispunem de resursele de care dispunem pentru a ne ocupa de toate aceste standarde și trebuie să ne descurcăm cu resursele de care dispunem. Și există priorități uh, diferite negocierile privind pachetul bancar, privind uh, riscul de piață. Trebuie să participăm și la activitățile Comitetului de Supraveghere Bancară de la Basel. Faptul că avem întârzieri privind anumite standarde tehnice nu înseamnă că nu ne ocupăm deloc de ele. În ceea ce privește întrebările domnului Gigold, doamna președinte, Poate mă înșel, dar uh, Ashley Fox cred că va întreba și în legătură cu rata de acoperire a necesarului de lichiditate. Da, vă răspunsesc că toate chestiunile amintite de domnul Ashley Fox sunt chestiuni de care ne ocupăm. Da, dar acesta nu este un răspuns. Da, nu vă putem oferi garanții în legătură cu rezultatul final. Dar puteți să ne spuneți uh, în legătură cu ce ați primit din partea ABE, care sunt uh, elementele discutate, pentru că ideea acestui uh, slot de examinare este de a înțelege ce se discută în Comisia Europeană și dacă veniți să ne spuneți ne ocupăm și o să vă spunem când am terminat, nu este suficient. Este împotriva spiritului acestei întâlniri. Colegul meu o să vă răspunde la aceste întrebări detaliate. Eu încerc să răspund uh, întrebărilor cu caracter mai gen, uh, general. Și trecând la observațiile domnului Giggold, trebuie să recunosc că nu sunt sigur la care standarde tehnice vă referiți. Pentru că toate standardele tehnice de care m-am ocupat eu personal sau la care au lucrat colegi de-ai mei, nu au implicat contacte cu reprezentanța industriei care să ne spună ce putem și ce nu putem face în legătură cu aceste standarde și nu pot să-mi aduc, am, nu mi-aduc aminte de niciun standard tehnic care să fi fost diluat după ce a fost primit de Comisia de, de la Autoritatea Bancară Europeană. A fost vorba pur și simplu de îmbunătățirea textului, formulări mai potrivite, însă nu de diluări nu știu dacă vă referiți la, la, la care acte uh, delegate vă, vă, vă referiți, însă când vine vorba de standarde tehnice de reglementare sau de implementare, nu mi-aduc uh, aminte de vreun exemplu în care să fi diluat propunerea AB. Poate Lars poate să mai adauge ceva, însă eu nu cunosc asemenea situație. Și în ultimul rând, Rămânând în domeniul procedural, din nou, în cele trei luni lucrăm cât mai re- cât de repede este posibil. Nu vă pot pro- uh, promite că nu vom avea întârzieri uh, pe viitor. Din fericire, majoritatea standardelor tehnice au fost uh, trimise mai mult sau mai puțin la timp, după cum a spus Lars. Am primit mai mult de, am adoptat mai mult de 100 de asemenea standarde tehnice de reglementare sau de implementare. Însă nu vă pot uh, promite că, că pe viitor nu o să apară din nou situația în care în legătură cu unul sau altul dintre aceste standarde nu vom înregistra o întârziere vis-a-vis -vis de perioada de timp cerută de regulament. Și o să dau cuvântul lui uh, Matias pentru a vă răspunde întrebării privind abordarea avansată de evaluare și colegei mele uh, pentru a răspunde întrebărilor privind rata de acoperire a necesarului de lichiditate. Pentru a-l completa pe Sebastian și pentru a înțelege ce se întâmplă în momentul în care primim un proiect de STR din partea ABE și de ce se registrează înregistrări. După cum a spus uh, Sebastian, nu, motivele nu țin de activitățile de lobby din exterior, ci de faptul că ne dorim să avem un standard uh, cât mai clar, cât mai bine formulat. În ceea ce privește AMA. Am primit un standard din partea AB în iunie 2015 pe care l-am adoptat abia în urmă cu câteva luni. Este o întârziere foarte mare și pot să înțeleg frustrările cauzate în Parlamentul European de această întârziere. Motivele acestei întârzieri se referă la volumul de muncă suplimentar care trebuie să fie făcut de colegii noștri, însă principalul motiv Uh, se referă la dialogul intern pe care l-am purtat cu serviciul juridic uh, intern pentru a ne asigura că avem un standard coerent și clar. Este un proces mai lung pentru că și serviciul juridic nu are resurse nelimitate și revenim uh, și a trebuit să discutăm, să putem un dialog și cu ABE, tocmai pentru a răspunde întrebării domnului Caras, de ce am avut un asemenea, o asemenea întârziere vis-a-vis de STR-ul legat de AMA. De ce am propus apoi o perioadă de examinare de doar o lună? Și parțial o să răspund și întrebării domnului uh, Fox ne dorim să ajungem la implementare cât mai uh, rapidă a acestor standarde. Deci chiar dacă petrecem mult timp pentru a schimba din punct de vedere al editării textului, dacă, vă, dacă examinați pe fond textul, acesta nu s-a schimbat. Am schimbat formulările, dar nu fondul. Cred că este concluzia la care a ajuns și Autoritatea Bancară Europeană și tocmai de aceea am cerut o perioadă de examinare mai scurtă. Îmi cer scuze dacă îmi permiteți să mă mai refer, să mai refer la un punct transmiterea documentelor pe care ABL le transmite Comisiei altor instituții. Cred că va trebui să verific acest lucru, însă, în mod normal, în momentul în care primim standardele tehnice din partea ABE, trebuie să le transmită mai departe foarte rapid. Nu știu uh, ce înseamnă acest uh, lucru, însă, în mod normal, cel mai târziu după o zi sau două zile, aceste uh, proiecte de standarde sunt transmise mai departe. S-ar putea să există unele cazuri în care acest lucru a necesitat mai mult timp și dacă acest lucru este adevărat, uh, o să încercăm să Uh, corectăm această situație, pentru că, în mod normal, transmitem aceste documente mai departe imediat ce le primim. În ceea ce privește rata de acoperire a necesarului de lichiditate, după cum a menționat uh, Sebastian, examinăm în continuare comentariile primite, încă nu am, nu am adoptat un text final din partea comisiei, însă pot să încerc să uh, răspund întrebării formulate de eurodeputați. În ceea ce privește rezervele din state terțe, sunt de acord că ar trebui să existe o liniere cu Basel și suntem de acord că evaluarea posibilității băncilor de a-și uh, retrage rezervele în uh, perioada de criză trebuie să fie recunoscută printr-un acord sau dacă rezervele sunt locale și sunt calculate în această rată de acoperire a necesarului de lichiditate. De, aceea, de asemenea, suntem de acord că ar trebui să uh, facem o modificare, să precizăm Eurosistem în uh, proiectul de text și apoi definirea testului de rezistență. Ideea fusese de a ne alinia cu propunerea din CR2, CRR2, unde defi, definirea unei situații de stres se referă la existența unui risc uh, semnificativ. Și am dorit să aliniem textul uh, actului delegat din uh, CRR cu CRR2. Apoi alinierea cu regulamentul privind securitizarea standard transparentă și sigură. Am încercat să Fiind cu totul aliniați textului regulamentului respectiv, păstrând criterii specifice uh, lichidității. De exemplu, senioritatea unei tranșe dintr-un activ. Tocmai de aceea, uh, pe lângă criteriile STS, am adăugat criterii suplimentare în actul delegat. Trecând la întrebarea domnului Caras, Comisia Europeană nu a dorit să schimbă definiția HQLA, ci să respecte definiția comitetului, uh, comitetului de la Basel. Și dacă am include activele, activele, garantate, activele garantate de o agenție Uh, care subvenționează exporturile, acest lucru ar fi deviat de la criteriile, ar, ar fi fost o deviație de la criteriile Comitetului Bază. și uh, trebuie să examinăm uh, toate aceste criterii privind activele de înaltă calitate și lichidă. Mulțumesc din partea AB. Dorește cineva să intervină? Mulțumesc pentru a reacționa celor uh, spuse de domnul Fox. Cred că adoptarea abordării avansate de evaluare ar trebui să fie făcută cât mai repede posibil. Uh, sunt uh, chestiuni cruciale pentru supravegherea cotidiană a entităților bancare domnul Caras privind valoarea de creditare a, a ipotecilor. Am observat două elemente exprimate și în momentul în care am adoptat avizul nostru privind uh, această valoare nu este nu doar valoarea respectivă este importantă, dar și valoarea de pe piață este importantă. Trebuie să ținem cont de ambele aspecte și să avem o abordare uh, coerentă. Un sistem care pleacă de la valoarea de piață poate fi, dif- uh, poate fi diferit. Există modalități diferite de a calcula uh, valoarea de pe piață. Deci dacă uh, armonizezi doar uh, abordarea care se bazează pe, credita, pe valoarea creditelor ipotecare, oricum se exclud uh, alte, uh, alte elemente importante. Oricum, am progresat foarte mult pe acest subiect și cred că, în general, colegiuitorii trebuie să insiste asupra examinării acestor practici de uh, evaluare pentru a ne îndepărta de o folosire exclusivă a uh, evaluării uh, de piață. În ceea ce privește procedurile uh, de piață, noi o să respectăm orice acord uh, convenit de colegiuitori. Și o un comentariu pentru a completa cele spuse de Sebastian și de Matias. Pot să vă confirm cât de greu este acest uh, proces și în Autoritatea Bancară Europeană pentru a înțelege să, pentru a încerca să înțelegem provocările juridice uh, legale la care, la obiect pot să devină aceste standarde adoptate. În mod evident, dacă textul este mai lung, sarcina este și mai, și mai complexă și când este vorba de texte legale care se apropie de 100 de, de, de pagini, este evident că este, nevo- este, este nevoie de mult timp pe lângă revizuirea inițială care este necesară din partea ABE. Și o procedură mai bună ar fi salutară și din partea noastră, însă mm, Comisia este cea responsabilă până la urmă de adoptarea acestor standarde. Mulțumesc. Nu știu ce ar spune președintele sau președintele uh, Uh, normal, trebuie să recunosc că sunt foarte dezamăgită de uh, acest slot uh, dedicat examinării actelor delegate, nu doar pentru că nu toți colegii au fost prezenți, dar și pentru că nu am aflat nimic nou. Am înțeles că există preocupări care trebuie să fie discutate cu vicepreședintele Comisiei, pentru că Comisia Europeană este cea care trebuie să se asigure că statele membre trebuie să respecte legislația, dar uh, și Comisia Europeană are anumite obligații privind actele delegate. Deci există o lipsă totală de aliniere, ceea ce nu mi se pare deloc rezonabil și mă tem că nu am primit niciun răspuns la întrebarea mea privind uh, pachetul uh, prevăzut pe viitor. Comisia Europeană crede că dacă legiuitorul va veni cu o propunere legislativă, nu se va întâmpla nimic, pentru că trebuie să așteptăm ca comitetul de la Basel să definească poziția viitoare? Pentru că acest lucru n ar uh, ajuta să ignorăm, să punem între paranteze anumite domenii până când se ia o decizie comitetul de la Basel. Poate puteți să ne spuneți ceva din acest punct de vedere as a reply. So I think as a pre ca principiu, în ceea ce primește propunerile comisiei, tindem să așteptăm să se încheie lucrările la nivel internațional înainte de a face o propunere. Deci chiar dacă propunerea care era negociată acum și care includea cadrul cu privire la riscul de piață. Propunere despre care știam că nu e complet terminată la Basel. Understanding of the scope of the review in Basel was... Și știind că această propunere urma să fie mult mai uh, limitată decât cea definitivă, deci de aceea am venit cu aceste acte delegate mm, pentru ca astfel să ne putem adapta la modificările tehnice. Între timp lucrurile s-au schimbat și acum la Consiliu se analizează abordarea care trebuie avută pe viitor și din câte știu și la Parlament. Să în general, noi preferăm să avem elementele incluse. Și dacă e să ne gândim la elementele incluse de Comisia de la Bază anul trecut, în propunere noi nu am inclus nimic în legătură cu creditele de risc și creditele operaționale, deoarece știam că nu s-a ajunsese la un acord pe această temă. Și am spus deja Parlamentului că noi preferăm ca în ceea ce privește creditele de risc și operaționale, deci să fie toate, lăsate împreună toate aceste elemente. Nu am fi vrut, practic, să abordăm fragmentat aceste elemente, ci vrem să o facem împreună ulterior. E greu să ai o abordare fragmentată în cazul acestei legislații, deoarece totul este un întreg. Mulțumesc. Sunt niște argumente pe care le poate înțelege pe deplin legiuitorul. Însă cred că ar trebui să ne informați în mod regulat, să ne spuneți pe de o parte de ce nu faceți propunerile în calendarul prevăzut inițial și pe de altă parte, în ceea ce este legislația deja propusă și în legătură cu care aveți clar niște opinii, deci poate că ar trebui să avem un schimb de informații. Cel puțin acesta este mesajul pe care eu vi-l transmit în um, urma acestui schimb de vederi. Vă mulțumesc tuturor celor care ați reușit să stați până la sfârșitul acestei reuniuni și mâine începem la 9 și un sfert cu o reuniune comună cu Comisia Tax 3. O seară plăcută!